Chers collègues, je vous propose de prendre place. Dragi colegi, vă rog să luați loc. Astfel încât să putem începe reuniunea. Vreau uh, mai întâi să salut în numele vostru al tuturor pe reprezentanții președinției poloneze și vă propun să trecem imediat la punctul, 5, la punctul 4 de pe ordinea de zi pentru a putea începe discuțiile cu președinția actuală a Consiliului Uniunii Europene, după care o să revenim uh, la celelalte puncte de pe ordinea de zi. Încă o dată doresc bun venit în miniștrilor și vă propun un schimb de opinii cu ambele. Acum, doamnelor, mă întorc către dumneavoastră și vă întreb dacă doriți să faceți prezentările împreună sau să ne împărțim uh, pe două prezentări separate. Cred că pentru discuții ar fi mai bine să discutăm separat fiecare mandat. Foarte bine atunci. Mai întâi, doamna Iolanda Fedac, ministrul muncii și politicii sociale. Unii dintre noi au avut plăcerea să o cunoască cu ocazia unui trialog, dar acum vă, oresc, vă doresc bun venit și vă dau cuvântul ca să ne prezentați, din păcate, cât mai pe scurt programul președinției poloneze. Aveți cuvântul. pani przewodnicząca! panie i panowie posłowie! ponad trzydzieści lat temu polska przeżywała. Mulțumesc. Bună ziua, doamnelor și domnilor deputați. Polonia a trecut printr-o perioadă de criză profundă cu ceva timp în urmă, dar în acest moment sperăm cu toții la un viitor mai bun. Însă, chiar și în cele mai îndrăznețe visuri ale noastre, nu aș fi crezut, cu ceva timp în urmă, că Polonia și toată Europa se vor regăsi, la un moment dat, în uh, într-o situație ca aceasta din prezent. De aceea, politica socială este importantă și este important să avem o Europa tot mai solidară. Atât uh, în cadrul său, uh, cât și cu uh, săracii și cu persoanele excluse, cât și o solidaritate între generații. În acest domeniu, președinția poloneză aș, ar dori să vă prezinte prioritățile sale, care se referă mai întâi la solidaritatea între generații. Deci uh, vorbim despre un viitor demografic al Europei. Apoi, o a doua prioritate, o Europa activă, o Europa care să lucreze și, în sfârșit, în al treilea rând, parteneriatul cu cetățenii. Deci administrația centrală și organizațiile neguvernamentale să realizeze împreună obiective sociale. Solidaritatea între generații Deci, către un viitor demografic al Europei, prima noastră prioritate. Obiectivul este de a impulsiona activarea uh, profesională și lucrările necesare pentru realizarea de dispozitive care să faciliteze concilierea vieții profesionale cu cea privată. În fața provocărilor demografice care așteaptă Europa. Avem în vedere lansarea de lucrări cu privire la un raport referitor la concilierea vieții profesionale și private, care va fi elaborat de Institutul European pentru Egalitate de Gen. În ceea ce privește rolurile, concilierea rolurilor uh, profesional și privat, va uh, fi ilustrată în concluziile elaborate de Consiliu. O Europa activă, apoi. Obiectivul acestei priorități este dezvoltarea de demersuri active și inovatoare pentru ocupare și pentru o politică activă de integrare socială. Prin realizarea acestei priorități, vom lansa o dezbatere cu privire la impactul flexicurității asupra ocupării și, în special, asupra ocupării persoanelor în vârstă. Dezbaterea se va referi totodată și la aspectele pozitive ale activității profesionale. Uh, în timpul președinției noastre vom uh, trece în revistă toți factorii care stimulează și care împiedică totodată, pe de altă parte, um, salariații să își întrerupă, să își continue viața profesională. Vom analiza totodată modul în care criza economică a contribuit la reforma uh, pieței muncii și vom propune o nouă abordare uh, cu privire la viitorul pieței muncii europene, acest lucru în perspectiva anului 2020. Dorim să facem astfel încât rezultatele acestei dezbateri să fie incluse în uh, concluziile Consiliului. Parteneriatul pentru cetățeni are ca obiectiv promovarea diverselor forme de cooperare între administrația centrală, colectivitățile locale, ONG-uri, pentru a realiza obiectivele de politică socială și de ocuparea forței de muncă. Pentru toate aceste priorități, aș dori să subliniez rolul inestimabil al dialogului social, al schimburilor și al negocierilor cu partenerii sociali, cu sindicatele, dar și cu angajatorii. în viitorul care ne așteaptă, care nu este unul ușor pentru Europa, acesta este mijlocul ideal de soluționare a tuturor conflictelor sociale, o masă a negocierilor care să reconcilieze punctele de vedere și uh, să nu fie nevoie să ajungem la manifestări de stradă. În ceea ce privește actele legislative, Polonia dorește să continue revizuirea directivei privind maternitatea. În elaborarea acestui document trebuie să ținem seama mai întâi de faptul că în cei 15 ani de când directiva este um, în funcțiune, statele membre și-au elaborat propriile legislații legislații care asigură standardul prevăzut în directivă, dar între care există totuși disparități și diferențe. De aceea nu ne miră faptul că există uh, diferențe de opinii. Se pare că oportunitatea de a ajunge în cele din urmă la un compromis ar putea Uh, fi reprezentată de propuneri de soluții care să reprezinte în mare măsură modele de protecție ale drepturilor uh, maternale sau ale drepturilor uh, părintești în diverse state membre. Ne dorim să invităm miniștrii să uh, facem schimb de opinii și schimb de bune practici în acest sens în uh, reuniun, la reuniunea informală a Consiliului. Sperăm ca dezbaterea politică pe acest subiect să permită o nouă deschidere în cadrul lucrărilor um, referitoare la directiva privind maternitatea. Totodată ne dorim să lansăm lucrările pentru un proiect de directivă referitoare la uh, câmpurile electromagnetice. În ceea ce privește proiectul de regulament care modifică regulamentul uh, privind coordonarea sistemelor de securitate socială, dorim să continuăm lucrările pentru uh, a elabora un compromis și contăm aici pe cooperarea celorlalte delegații și, ale, și a Parlamentului European pentru atingerea acestui obiectiv. Un obiectiv care nu este ușor. Totodată ne dorim să continuăm lucrările cu privire la proiectele de, proiectul de directivă referitor la um, șederea cetățenilor uh, lor care uh, activează în munca sezonieră, dar și care sunt detașați în anumite întreprinderi. Dorim să um, ajungem la un compromis să, în cadrul Consiliului. Dispoziții mai detaliate vor uh, face obiectul unui uh, grup de lucru și anume grupul pentru justiție și afaceri interne pentru integrare, migrare și expulzare. Dorim să subliniem mai ales cooperarea bună și permanentă cu Parlamentul European, cooperare care durează încă de la începutul lucrărilor desfășurate cu privire la această directivă. În ceea ce privește alte inițiative, precum uh, timpul de lucru, lucrătorii detașați, sau modificarea unor directive privind uh, dreptul muncii, pentru uh, lucrătorii din domeniul navigației. Lucrările noastre vor depinde de data prezentării documentului de către Comisia Europeană. Dorim totodată să subliniem voința noastră de a coopera cu Parlamentul European și cu Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă și pentru uh, asigurări sociale pentru a ajunge la cea mai bună poziție posibilă. În ceea ce privește evenimentele programate pe perioada președinției poloneze, Prima reuniune a avut deja loc, a fost un consiliu informal la Sopot, care a lansat dezbaterea, de fapt, cu privire la prioritățile noastre. Au avut loc două sesiuni cu privire la politicile active pentru ocuparea forței de muncă și la solidaritatea între generații. Sperăm să Continuăm dezbaterile în cadrul reuniunilor și conferințelor tematice. În septembrie, la Vroslav, uh, vom organiza o conferință ministerială care va discuta prioritățile chestiunilor sociale la Wroclaw, după cum am spus. Subiectul principal al acestei conferințe va fi politica socială, reformele sociale și o comunicare eficientă în uh, contextul crizei economice. Sperăm, în același timp, ca pe lângă problemele pe termen lung, care figurează în cadrul strategiei 2020, să înțelegem că trebuie să acționăm rapid și consecvent la evenimente. Și de aici această conferință uh, organizată în septembrie la Wrocław, în Polonia. În octombrie, la Cracovia, vă propunem o platformă europeană împotriva sărăciei. Aici se va lansa dezbaterea referitoare la problemele de excluziune socială, lupta împotriva sărăciei și alte subiecte importante în contextul crizei. Uh, ne dorim ca în decembrie să putem formula o serie de concluzii în urma acestor reuniuni. În încheiere, aș dori să vă atrag atenția asupra câtorva inițiative referitoare la egalitatea de gen pe piața muncii. Și aici mă refer la Congresul Femeilor, organizat în septembrie la Varșovia, o reuniune informală pentru problema egalității de gen, care se va uh, referi la mecanismele necesare pentru concilierea vieții profesionale și familiale, dar și o conferință referitoare la schimbările demografice uh, ca uh, oportunități și provocări pentru ocupare. Vă invităm pe toți, doamnelor și domnilor. Unii dintre noastre au fost deja invitați să participați în mod activ la conferința noastră și la dezbateri. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc mult, doamnă ministru. Intervenția dumneavoastră a suscitat deja înscrieri la cuvânt, practic din partea tuturor colegilor prezenți. Catare? doamna ministru Biencovska, ministrul dezvoltării regionale din Polonia, cu care avem uh, multe de discutat. Nu mai avea timp de vorbire dacă vor interveni toți colegii mei. Iată de ce vă propun să schimbăm puțin regulile jocului. Sper că veți face dovadă de flexibilitate. Vom da întâi cuvântul doamnei ministru pentru a-și prezenta punctul de vedere, după care am să dau cuvântul colegilor mei. Am închis lista de înscrieri la cuvânt. Practic toată lumea s-a înscris. Așa încât, după ce doamna ministru se exprimă, pentru un minut jumătate veți putea să interveniți și dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua tuturor. Așa cum a spus și doamna președinte, Ministerul Dezvoltării Regionale din Polonia se ocupă, printre altele, și este într-adevăr o prioritate, se ocupă cu gestionarea Fondului Social European. Și acest Fond Social European se află în centrul priorităților președinției poloneze. Doresc să mulțumesc Parlamentului European și în special Comisiei dumneavoastră, în special pentru tot ceea ce a făcut până în prezent. În special prin intermediul raportului domnului Marcus Viper, care susține uh, eforturile președinției poloneze în ce privește Fondul Social European. Doresc să declar de la bun început că sunt uh, deschisă colaborării strânse cu domniile voastre, pentru că în asemenea vremuri de criză și de tensiune, dat fiind că pe 29 iunie am primit uh, comunicarea vizând uh, cadrul financiar um, de viitor, aceste probleme, inclusiv financiare, au devenit extrem, extrem de importante. E necesar să simplificăm sistemul de alocare a fondurilor, de verificare și control, de a scăpa de birocrație. În al cincelea raport privind um, fondul de coeziune, accentul se pune pe necesitatea de a ameliora vizibilitatea fondurilor sociale europene. Și suntem într totul de acord cu acest punct de vedere. Uh, dezbaterile anterioare, din urmă cu patru ani, au uh, arătat că pentru a ameliora vizibilitatea trebuie să ne concentrăm pe rezultate. De asemenea, trebuie să mizăm pe valoarea adăugată, atât pentru fondul social, cât și pentru fondul de adaptare și armonizare. Am uh, analizat ceea ce au făcut statele membre și pentru a ne asigura de așa numitul ring fencing, cum spune Comisia. Împreună cu uh, Parlamentul vom discuta și alte idei, la fel și cu statele membre. E important să dinamizăm Fondul Social European. Propunem de asemenea să finanțăm și ajutorul alimentar pentru cei mai săraci dintre cetățeni prin uh, intermediul acestui fond. Acest uh, lucru probabil că depășește consensul actual și va trebui să ne consultăm uh, cu statele membre în marginea acestei propuneri uh, pentru ca fiecare să poată reacționa. Am uh, spus deja acest lucru astăzi în Comisia Regii, că vom vedea în luna septembrie care sunt noile texte, noile texte propuse pentru politicile europene. Aceste proiecte de regulamente se află în centrul preocupărilor noastre pe întreaga durată a președinției poloneze. statele membre așteaptă cu nerăbdare propunerile concrete tocmai pentru a putea reacționa. Va da, exista o structură financiară și o previziune a activităților Fondului Social European pe viitor. Ne dorim de asemenea să organizăm o dezbatere cât mai largă asupra abordării integrate cu uh, dezvoltarea. Și cred că integrarea romilor este uh, un element important. Președinția maghiară uh, subliniase importanța acestei problematici și, într-adevăr, abordarea integrată este extrem de importantă pentru a asigura o valoare adăugată consistentă. Trebuie ca intervenția noastră să se adreseze diverselor niveluri și, odată în plus, problema vizibilității revine uh, în atenție. Apoi, ne vom mai preocupa strategia 2020. Polonia consideră că politica de coeziune și Fondul Social European sunt singurele instrumente, deocamdată cel puțin, în măsură să fie utilizate pentru implementarea adecvată a strategiei 2020. Un alt subiect deosebit de important pentru noi este concentrarea tematică. Am mai spus-o și în ce privește strategia 2020 și pentru următoarea planificare bugetară. Problema condiționalității va fi de asemenea dezbătută, tocmai pentru a ameliora eficacitatea utilizării fondurilor. Pentru președinția poloneză, bună și utilizare și utilizarea eficace a fondurilor este decisivă. Adminteri, nu vom putea să obținem rezultatele scontate. Iată de ce vom vegea uh, ca principiul condiționalității să fie aplicat tuturor fondurilor. Apoi apare și dimensiunea teritorială a Fondului Social European și o problemă complexă, o știm cu toții. Însă această idee de a ne concentra pe anumite regiuni, ținând seama de nevoile lor specifice, este un lucru deosebit de important tocmai pentru o utilizare eficace a fondurilor sociale europene. De-al va exista o conferință asupra dimensiunii teritoriale a AFS, care va avea loc la finele lunii septembrie la Varșovia. Sper că uh, dispuneți deja de detaliile acestei conferințe în broșura care sper că va fost distribuită. Vă invităm cu uh, toată căldura să participați la uh, această manifestare. Eh, grație participării unor experți ca dumneavoastră, eh, asemenea manifestări vor avea succes. O altă problematică este buna guvernanță și ameliorarea competențelor administrative. În eh, Polonia ne concentrăm de asemenea asupra bunei implementări a acestor programe. O problemă actuală și deseori spinoasă este fondul pentru adaptarea la globalizare. Raportul elaborat de eh, Parlament eh, va fi de mare folos președinției poloneze și, la fel ca și în cazul Fondului Social European, discuțiile privind viitorul acestui fond s-au concentrat asupra simplificării, asupra reducerii barierelor administrative și așteptările exprimate de Parlament se reflectă deja în comunicarea Comisiei în ce privește cadrul financiar plurianual. O altă idee este extinderea acestui fond pentru a include și sectorul agricol. Iar viitorul acestui fond, fiind o problemă delicată, controversată, suntem constrânși să oferim statelor membre timpul necesar pentru a analiza în profunzime propunerile și să le poată discuta. Propunerile comisiei, cum vă spuneam. Într-adevăr, simplificare și mai bună coordonare între cele două fonduri. Fondul Social European și adaptare la globalizare, înțeleg. Pe 19 septembrie, la Gdansk, va avea loc o conferință asupra acestei problematici a mai bunei coordonări între fonduri, la care din nou vă invit. Acum, în ce privește viitorul Fondului de Adaptare la Globalizare, președinția poloneză va trebui să țină seama de discuțiile în ce privește eventualele derogări și v-aș ruga să colaborați cu noi în această problemă, deoarece calendarul impus pentru aceste negocieri ne solicită o uh, colaborare cât mai eficace. Vă invit odată în plus la toate manifestările și reuniunile pe care președinția poloneză le va organiza. Sperăm sincer să vă putem prezenta rezultatele tuturor acestor discuții și dezbateri la Consiliul de Afaceri Generale de pe 16 decembrie. În luna octombrie avem de asemenea un consiliu privind ocuparea și prin urmare vom prezenta Fondul Social European și ce se va petrece cu acesta în cadrul politicii de coeziune. Vă mulțumesc cu acestea pentru atenție. Președinta, mulțumim. Am 22 de colegi înscriși la cuvânt și vă voi solicita de fiecare dată să precizați cărui ministru v-a adresați și v-aș ruga să vă adresați um, pe rând, separat fiecărui ministru. Întâi de toate voi da cuvântul coordonatorilor. Uh, ei au permisiunea să se adreseze ambilor miniștri, câte trei minute fiecare coordonator. Domnul Ori și apoi Sarcas. Köszönöm szépen, eh, elnök asszony, és eh, tisztelettelő. Mulțumesc, doamna președinte. Salutări cordiale celor doi miniștri am fost ușurat când am ascultat prezentările lor. Am văzut că chestiuni importante sunt pe mâini bune. Câteva întrebări. În primul rând, uh, uh nu este ușor uh, dosarul privind susținerea maternității. Avem un compromis, însă se pare că Consiliul nu este foarte bine intenționat în această privință și statele membre par să fie divizate. Sigur, e nevoie de un compromis, dar în ce direcție ar trebui să ne îndreptăm uh, către un compromis? Probabil o întâlnire informală a miniștilor ar fi un pas înainte. Într-adevăr, directiva privind câmpul electromagnetic a sosit cu un, o oarecare întârziere. Avem uh, raportori care au fost uh, numiți și sperăm că experții dumneavoastră și raportorii noștri pot să facă un schimb de cărți de vizită, astfel încât să faciliteze dialogul. Suntem bucuroși să cooperăm uh, constructiv și sperăm că până la sfârșitul anului directiva privind detașarea va fi pe mesele noastre. Ar fi grozav și va fi un subiect palpitant. Am întârziat câteva minute. Probabil că ați abordat deja această problemă. Suntem exact în mijlocul uh, unei dezbate privind pensiile în Ungaria și țara mea lansează reforme uh, aprofundate și ne așteptăm să apară o carte albă pe această temă. Ar fi bine să dăm un nou uh, imbold discuțiilor pe această temă. Și este în mod deosebit uh, interesant să auzim cum putem să uh, comunicăm uh, eficient în timpuri de criză. Se pare că există un deficit de comunicare în unele țări, ceea ce face guvernarea mai dificilă. Uh, doamne Biencovska, da, uh, gândirea aceasta în comun este o idee bună, atât în ceea ce privește uh, politica de coeziune și fondul social. E bine să fim pe aceeași lungime de undă. Sunt de acord că, într-adevăr, există câteva puncte sensibile, așa cum ar fi distribuția de alimente, un document uh, parlamentar a fost uh, adoptat uh, cu o majoritate, însă trebuie să fim oarecum atenți în ceea ce este Fondul Social European. Președinta, mulțumesc. Aș dori să salut ambii miniștri și aș dori să le urez o președinție încununată de succese. Ați vorbit uh, despre ambițiile Poloniei atunci când și-a asumat această responsabilitate. Este o responsabilitate foarte mare, pentru că parcurgem o criză economică, însă există și o criză socială uh, semnificativă și foarte puțin sunt cei care pot uh, să facă ceea ce ați făcut dumneavoastră în această după-amiază, și anume să ne arătați care ar fi uh, dimensiunea socială. Uh, parteneriatul cu Parlamentul este unul real și poate aveți mai bun prieten aici decât în Consiliu. Dacă tot ceea ce ați spus și ați spus uh, lucruri minunate în legătură cu solidaritatea, dacă le puneți în aplicare, o să vă faceți mulți prieteni. Am câteva întrebări. Știu că alți europarlamentari de la socialiști vor pune întrebări, dar uh, solidaritatea este uh, un subiect important, mai ales pentru populațiile imigrante. Într-o țară ca a mea avem mulți uh, emigranți polonezi și asta reprezintă o chestiune foarte semnificativă. Deci avem uh, două probleme aici. Permisul unic este una dintre ele și cred că veți putea uh, avea o directivă în acest sens. Există două alte uh, directive și se poartă o bătălie în această privință. Tratamentul egal este foarte important trebuie să respectăm lucrătorii noștri, pentru că nu trebuie să ne facem dușmani printre lucrătorii noștri. În ce privește lucrătorii sezonieri care vin în Spania, uh, e foarte important acest lucru. Doamna ministru, uh, ați uh, menționat consilierii pentru viața privată. Este fundamental dacă dorim ca și femeile să aibă oportunități de muncă. Nu trebuie ca soții să lucreze la mare distanță. Uh, și ca femeile să fie uh, limitate la uh, sta acasă. Vă rog, nu uitați angajamentele pe care vi le-ați luat și că, dincolo de nevoile întreprinderilor, există și nevoile familiilor, femeilor, copiilor, bărbaților. Mulțumesc! Doamna Arkin, apoi doamna Schroeder. Mulțumesc, doamnă președinte! Doresc să urez bun venit celor uh, două doamne ministru și să le urez succes în următoarele șase luni. Întâi de toate, aș dori să mă refer la uh, solidaritatea între generații pe care ați evocat-o și cred că sunt numeroase fațete ale acestei probleme. Tocmai am văzut uh, Cartea Verde vizând pensiile și reforma pensiilor. Mă întreb dacă aveți uh, opinii, uh, care este perspectiva dumneavoastră în această problematică. Există o altă dificultate. Mulți tineri sunt fără loc de muncă, șomajul printre tineri este uh, foarte mare. Cum uh, tratați problema din cele două puncte extreme, uh, cei tineri și cei în vârstă? Însă, în mod specific, cum abordați problema șomajului printre tineri și cum vă gândiți să-i ajutați pe aceștia? Pentru că dacă vorbiți între soli- de solidaritate între generații, uh, e limpede că tinerii au mare nevoie de ajutor. Ați mai vorbit și despre provocările demografiei. Aș dori să știu care este opinia dumneavoastră asupra celor care au um, familiile în îngrijire. Mă refer la faptul că speranța de viață este mai mare și în ce fel credeți că puteți susține uh, pe cei care la rândul lor susțin o întreagă familie? Ați vorbit și despre parteneriatele um, sociale și dialogul social. Vorbind despre compromis, mai degrabă decât de uh, manifestații, demonstrații. Însă, doamna ministru, mulți oameni ies în stradă din cauza măsurilor de austeritate și, uh, pe drept sau pe nedrept, mulți consideră că acele măsuri vin de la UE. Aceasta este percepția lor. Prin urmare, ei cred că vor să salveze sistemul financiar, dar că nu se preocupă de cetățeni. Iată de ce, în calitate de președinte, președinție poloneze, vă gândiți să uh, implicați o dimensiune socială în eforturile dumneavoastră și încercați să trimiteți un mesaj puternic cetățenilor. Bună oară! Uh, clauza socială din tratatul de la Lisabona va figura uh, aceasta pe agenda dumneavoastră. Cred că este un moment important pentru Europa și credem că mesajul pe care președinția dumneavoastră în acest sector uh, este um, de asemenea important. Ați menționat fondul de ajustare de adaptare la globalizare și posibilitatea ca acesta să fie extins la sectorul agricol. Ați spus că este o problemă delicată e una aș dori, dacă se poate, să ne oferiți detalii uh, asupra opiniei dumneavoastră uh, în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc și pentru respectarea timpului. Doamna Schroeder, apoi doamna Figueredo. Uh, îmi cer scuze că ați fost uh, deplasate undeva unde nu uh, vă așezați de obicei. Da, spune doamna Schroeder, mulțumesc. În această dimineață am vorbit cu doamna Bienkovska deja, așa încât o să mă adresez în primul rând doamnei ministru Fedac. Am o întrebare, dar este o întrebare importantă. Una dintre prioritățile președinției poloneze este, după cum ați spus, mobilitatea. Dar nu ați dat mai multe detalii, nu ați spus nimic despre uh, ceea ce s-a discutat uh, la conferința Comisiei cu privire la viitorul muncitorilor, lucrătorilor detașați și uh, toate dificultățile cu care se confruntă în această privire, privință și cu uh, planurile uh, Comisiei. Care este poziția uh, președinției poloneze în această privință? Ce tip de soluții, soluții doriți? astfel încât să putem uh, garanta tratamentul egal al uh, lucrătorilor la fața locului, să aibă uh, o salarizare egală. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Figueredo, domnul Elmer, după care voi da cuvântul doamnelor ministru. Doamna Figueredo. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu aș dori foarte pe scurt să ridic în discuție câteva aspecte. În primul rând, doresc uh, să abordez chestiuni care au fost deja discutate aici. Și anume, avem o exacerbare de inegalități uh, sociale în Uniunea Europeană și așa numitele pachete de uh, ajutorare, de salvare, și există efecte uh, îngrozitoare în țări cum ar fi Portugalia și uh, Grecia, unde asistăm la sărăcie sporită, la creșterea șomajului. Și întrebarea mea se referă la acest lucru. Care sunt planurile președinției poloneze pentru a ține cont de aceste probleme, astfel încât uh, să asigure solidaritatea și coeziunea economică și socială, care să nu mai fie uh, cuvinte goale, ci să aibă un conținut, într-adevăr, care să le susțină. În al doilea rând, modalitățile de combatere mai eficientă a sărăciei, o modalitate ar fi să se creeze locuri de muncă și să existe un salariu minim decent în toată Uniunea Europeană. De fapt, am adoptat în Parlamentul European un raport în această privință și aș vrea să știu dacă președinția poloneză are în vedere să includă o inițiativă în ceea ce privește salariul minim în întreaga Europa, mai ales având în vedere conferința din octombrie. Mulțumesc, domnule Elmer. Doamna președinte, vă mulțumesc uh, foarte mult. Uh, coordonatorul nostru, domnul Sabronoc, uh, nu poate să fie cu noi astăzi, așa că o să mă adresez în numele lui. Vreau să mulțumesc doamnei Fedac pentru prezentarea sa. De asemenea, Uh, sunt alături de Polonia, pentru că acum, 20 uh, de ani după solidaritatea, uh, vă aflați în acest punct de criză. Spuneți că soluția este mai multă Europa. Dar oare nu e timpul să realizăm că Europa ne-a adus în această situație dificilă și că mai mult, Europa va înrăutăți poate lucrurile decât să le îmbunătățească. Ați vorbit despre solidaritatea între generații, însă cred că vreți uh, mai multe taxe redistributive. Ați uh, vorbit despre echilibru între viața profesională și personală, dar cred că vreți mai multă reglementare, dar am văzut uh, care sunt efectele negative ale reglementării. Sunt discriminări, e mai mult șomaj. Iată de ce Uh, numesc această comisie nu Comisia de Ocupare a Forței de Muncă, ci a șomajului. Ați vorbit de parteneriat, însă aș vorbi uh, uh, mai cu atenție pentru că în uh, Anglia civil partnership înseamnă un parteneriat uh, între două persoane de același uh, sex. Un uh, comentator uh, american politic a spus nu vrem să învățăm iarba să crească, ci vrem să alungăm pietrele de pe peluză. Nu e nevoie de noi inițiativă și de noi organizații și de noi taxe și impozite, de noi reglementări. E vremea să începem uh, pur și simplu să îndepărtăm obstacolele și să lăsăm pe cei cu spirit întreprinzător uh, să ne ducă la o uh, economie încunată de succes și prosperă. Doamna președintă, mulțumesc. O să vă dau uh, cuvântul, vă îndemn să fiți uh, succinte pentru că sunt încă multe întrebări. Vă rog să răspundeți exact la întrebări fără să intrați în comentarii generale. Vor fi alte ocazii să intrați în detalii. Uh, doamna ministru Fedac, vă rog. Poate o să răspund prin a, o să răspund prin a da un răspuns ultimei întrebări. Uh, chestiunea legată de solidaritate și dacă nu, Europa este problema. Cu câțiva ani în urmă, creșterea în Polonia era 7% și aveam uh, rata șomajului cea mai scăzută. Uh, Chiar și persoanele marginalizate aveau pe atunci un loc de muncă. Oameni care erau de 50 plus 55 de ani. Situația însă acum este total diferită. Suntem în situația în care oamenii își pierd locurile de muncă, sunt persoane care își văd întreprinderile închise, și familiile nu pot să facă față traiului de zi cu zi. Și asta afectează în primul rând pe cei mai tineri, persoanele cu dizabilități, pe cei vârstnici și poate, confruntați cu toate aceste probleme, poate că ar trebui să negociem solidaritatea între bogați și săraci, uh, între cei care au posibilități și cei cu dizabilități și poate și între generații. Pentru a răspunde la toate aceste întrebări, Am încercat uh, să avem un soi de think tank la conferința uh, care va avea loc în septembrie. Să ne asigurăm că totul se va face așa cum trebuie în uh, domeniile despre care am discutat, chiar și în cel al maternității. Asta a fost una dintre primele întrebări, uh, trebuie să ne asigurăm că mamele beneficiază de susținere. În felul acesta ele își pot uh, reconcilia mm, sarcinile de mamă cu cele uh, profesionale. Înțelegem că aceasta este o chestiune importantă pentru Uniunea Europeană și de aceea vrem să lansăm încercarea de a schimba directiva. Vom uh, purta uh, consultări cu reprezentanții tuturor părților interesate. O să dezbatem acest uh, subiect la uh, întâlnirea informală a ministrilor, pentru a face o nouă deschidere, o nouă breșă în discuția pe această temă. Vrem să punem la punct schimbările necesare, dar nu va fi deloc ușor. Problema pensiilor, a pensionării, și cărții albe, care este prevăzută a fi publicată pe durata președinției poloneze. Chiar pe durata președinției ungare ne-am uh, implicat în dezbateri în ceea ce privește pensia și redactarea cărții albe. Am participat la toate conferințele pe această temă și ne-am exprimat voința de a uh, continua să dezbatem aceste subiecte și după elaborarea cărții albe. Suntem de acord cu toate remarcile și toate dezbaterile care spun că, pe de o parte, pensiile ar trebui să fie stabile, dar, pe de altă parte, să fie și uh, adecvate, corespunzătoare. Sigur, ne dăm seama de toate aceste probleme legate de, de echilibrul uh, fondurilor de pensii, dar și limitarea acelor fonduri tampon excesive. Asta ați spus, domnule, și asta s-a făcut în Ungaria. Dacă Comisia este gata cu Cartea Albă, ni se spune că acest lucru se va întâmpla cândva în noiembrie, vom aborda cu plăcere acest subiect, având în vedere că și noi purtăm o dezbatere pe plan național, o dezbatere foarte aprofundată pe această temă. În ceea ce privește ocuparea forței de muncă și egalitatea de șanse, o să abordăm această problemă, egalitatea de șanse pentru femei pe piața muncii și nu numai în ceea ce privește concilierea vieții private cu vieții personale cu cea profesională, dar și când este vorba de salarizare egală pentru muncă egală, când e vorba și de condițiile de lucru. Deci toate acestea vor face obiectul unor uh, schimbări. Sigur, uh, există o libertate uh, a circulației lucrătorilor și atunci trebuie să vedem să existe și o egalitate de tratament a lucrătorilor sper să avem o poziție comună pentru modificarea unei directive în ceea ce privește lucrătorii detașați. Ne propunem pentru, ne, mă iertați, ne pronunțăm pentru aprofundarea acestei activități administrative. pentru aprofundarea acestei activități uh, administrative, această aprofundare ne va permite să îmbunătățim uh, condițiile de lucru uh, ale lucrătorilor pe piața muncii. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor eurodeputați, pentru susținerea dumneavoastră pentru cuvintele frumoase la adresa inițiativelor pe care le lansăm în ceea ce este solidaritatea între generații, dar și solidaritatea în raport cu sărăcia. Vom conlucra cu instituțiile europene, cu statele membre, pentru a materializa obiectivele sociale care figurează în această inițiativă Europa 2020. Susținem toate inițiativele fare, inclusiv uh, inițiativa europeană pentru cooperarea uh, în combaterea sărăciei și excluziunii sociale. Vom organiza o convenție anuală a platformei pentru combaterea sărăciei și vă vom prezenta toate progresele pentru a îndeplini obiectivele sociale din strategia 2020. Pentru a uh, monitoriza îndeplinirea acestor uh, obiective la nivel național. În ceea ce privește egalitatea de șanse pe piața muncii, vă propunem două evenimente importante. În toamnă sunteți cu toții invitați, doamnelor și domnilor, uh, primul eveniment constituie o practică în Polonia de trei ani încoace. Conferința femeilor cu privește la rolul socioprofesional, activitatea politică a femeilor. Va fi un eveniment important uh, pentru noi. Anul acesta va avea o dimensiune europeană. Vom discuta și egalitatea de Uh, tratament în contextul nediscriminării pe piața muncii și în contextul unei salarizări egale pentru o muncă egală. Problema legată de uh, Cartea Albă, la, am dat un răspuns. Solidaritatea cu tinerii și uh, apoi uh, întrebarea referitoare la uh, asistența acordată persoanelor care își uh, îngrijesc uh, familia reprezintă o problemă foarte importantă. Cunoaștem și importanța tratatului de la Lisabona în acest context și aici revenim la cea de-a doua prioritate a noastră și anume o Europa activă. În Europa există o uh, problemă a lipsei locurilor de muncă și atunci trebuie să ne gândim la incluziunea uh, pe piața muncii a persoanelor defavorizate. Toate aceste subiecte vor fi discutate în uh, Consiliu și în uh, conferința ministrilor. Apoi, în ceea ce privește salariile, În septembrie, Comisia va organiza uh, o conferință cu privire la acest subiect pentru a vedea care sunt tendințele salariale în statele membre. Și trebuie cel puțin să remarcăm că toate aceste subiecte, deci mai ales nivelul salariilor, țin de competența statelor membre mai degrabă. Noi, în Polonia, acordăm o importanță majoră uh, faptului ca salariul și mai ales salariul minim să facă obiectul unui acord semnat în cadrul Comisiei uh, Tripartite. În cei patru ani ai uh, ministerului meu am reușit să ajungem la un acord vis-a-vis -vis de salariul minim și a fost singurul uh, acord semnat în ultimii 10 ani și mai ales în timpul uh, mandatului guvernului nostru. Din experiența mea știu că este foarte dificil să rezolve o problemă care nu a fost niciodată rezolvată și adică să știi cum să echilibrezi uh, ocuparea și creșterea economică cu uh, problema finanțelor publice. Uh, acest subiect ar putea fi discutat într-o dezbatere comună pe care o propunem în cadrul consiliilor EPSCO pentru ca miniștrii de finanțe care adoptă strategia 2020 să poată discuta cu miniștrii uh, muncii. Poate aceasta ar fi o soluție pentru a discuta această problemă. Deci, pe de o parte, cum să economisim și, pe de altă parte, cum să păstrăm ocuparea și conjunctura europeană în această epocă atât de dificilă. Președinta, o să vă rog să fiți cât se poate de concisă, pentru că, sincer, dacă nu, nu o să mai puteți prelua întrebările colegilor și cred că e o pierdere pentru toată lumea. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Mie mi s-a pus o singură întrebare referitoare la Fondul European uh, pentru Adaptare la Globalizare, și, dar propunerea conține câteva idei complet noi. De exemplu, o finanțare pentru ajutor alimentar și o finanțare provenind din uh, fondul social. În ceea ce privește fondul de adaptare la globalizare, Există ideea extinderii acestuia și la sectorul agricol, dar ar trebui ca toate statele membre să poată analiza în uh, profunzime această propunere. Însă ei nu vor putea face acest lucru decât după ce primesc propuneri concrete, ceea ce nu s-a întâmplat încă. Prin urmare, sarcina noastră principală pentru moment, după ce am uh, analizat uh, proiectele de regulament, va fi să organizăm o dezbatere detaliată pentru a începe să acționăm din 2014 încolo. Președinta, o să vă rog să spuneți clar cui adresați întrebarea înainte de a lua cuvântul. Doamna Plumb, mă gândesc că întrebarea noastră este pentru doamna Fedac. Cui adresați întrebarea? Să-i uh, <clears throat> adresez o întrebare doamnei uh, Biencovska pentru un echilibru mai bun în ceea ce privește întrebările. Ah. yes, uh, Mrs. Fedak. Um, uh, da, eu am o întrebare pentru doamna Fedak. Vorbeați despre câmpul electromagnetic. Credeți că putem ajunge la un acord în uh, primă lectură? Acest lucru este ceea ce doriți? Pentru că am discutat despre valorile limită și ne concentrăm pe efectele pe termen scurt. Uh, Apoi, ați vorbit despre uh, conferința PIMPO. Ne puteți spune ce veți face cu privire la abuzul în acest sens și totodată veți încerca să adoptați directiva orizontală uh, privind uh, antidiscriminarea și uh, Președinta, nu o să puteți uh, primi niciun răspuns dacă puneți trei întrebări. Trebuie să fim rezonabili. Nu și jumătate puneți cinci întrebări, nu o să, aveți, da, nu o să primiți niciun răspuns. Deci vă rog să vă concentrați. Vorbitoarea, da, o să continui. În sfârșit, mă, vreau să mă refer la venitul minim. Ați vorbit despre salariul minim. Nu, acesta nu ar trebui stabilit la nivelul statului membru? Uh, considerați că el trebuie, că și venitul minim trebuie stabilit la nivelul statului membru? Președinta, domnul Cozac, un minut și jumătate, o întrebare, vă rog. To, to whom is your question? Cui doriți să adresați întrebarea? szociális alapokról most lehet kérdezni? Întrebarea. Tehát az európai szociális alapokról most lehet kérdezni? Oké. Okay. Pot să pun o întrebare referitor la Fondul Social European. Am o întrebare specia, specifică. Mă bucur că președinția poloneză dorește să abordeze această problemă, pentru că acest instrument ne oferă o ocazie excelentă de a crea uh, oportunități egale în Europa. Pentru că eu însă sunt o persoană uh, care trăiește cu o dizabilitate, dați-mi voie să spun că aproximativ 4% s-au uh, cheltuit doar pe persoanele cu dizabilități. Este un procent foarte redus. Și vreau să vă întreb cum se poate uh, uh, reface acest dezechilibru în timpul președinției poloneze. Președinta, vă rog să-mi spuneți dacă vă adresați doamnei Fedac sau colegei sale, pentru că dacă nu, nu vom putea răspunde la toate întrebările. Așadar, doamna Cunț, Cui doriți să adresați întrebarea? Păi, o să primiți cuvântul mai târziu. Doamna Estrela, acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Întrebarea mea se adresează doamnei Fedac. Ca raportor pentru Parlament uh, în domeniul directivei privind maternitatea, eu am o serie de așteptări în ceea ce privește președinția poloneză. Am avut deja o reuniune cu un alt ministru și m-am întâlnit și cu doamna comisar Reding. Comisia pentru Egalitate de Șanse va prezenta o propunere și subiectul va fi discutat în plenară tocmai pentru ca acest dosar să poată fi deblocat în Consiliu, fiindcă este un dosar extrem de important. și trebuie să ajungem la o corespondență cu poziția noastră anterioară. Întrebarea mea este dacă am putea să lucrăm împreună, Parlamentul European cu președinția poloneză, pentru a ajunge la un element indispensabil pentru un consens. Am sugerat deja uh, existența acestei uh, necesare, nevoia existenței unei clauze uh, pasarelă și trebuie să putem astfel ajunge la un acord. Un acord care să țină seama de situație așa complexă cum este ea în prezent. Prin urmare, vă rog să-mi spuneți ce așteaptă președinția poloneză de la Parlamentul European. Vă mulțumesc. Președinte, mulțumesc, domnul Tom- Thomas Mann acum. Mulțumesc, doamna președinte. Doamna Fedac, ați spus că una dintre prioritățile dumneavoastră se referă la încurajarea ocupării persoanelor uh, mai în vârstă. Eu am avut posibilitatea să redactez un raport cu privire la uh, justiție uh, între generații. Aș dori să știu care sunt uh, experiențele din țara noastră, de asemenea. Unde sunt persoanele uh, cele mai vârstnice angajate? Și putem angaja persoane care au experiență? Dar persoanele vârstnice fac parte integrantă din societate și ele pot să aducă ceva societății. Prin urmă, a existat solidar noci de, și de aceea avem nevoie de o solidaritate, de un dialog social. Ați spus că putem găsi soluții fără să mergem uh, să manifestăm în stradă, prin dialog, prin negocieri și sper că veți face alte propuneri pentru a afla, învăța cât mai multe de la Polonia. Mulțumesc, doamnă președintă, spune domnul Christensen. Am o întrebare pentru doamna Fedac. Ați vorbit despre punerea în practică a politicii sociale de către autorități, dar și de către ONG-uri. Dar, adesea, acesta este rolul partenerilor sociali. Care este părerea noastră în ceea ce privește importanța rolului partenerilor sociali în cadrul Uniunii? Vă mulțumesc pentru uh, concizia, domnul Stephen uh, Hughes. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă ministră Fedac, am uh, o întrebare cu privire la detașarea lucrătorilor. Dacă am înțeles bine, ați spus că directiva uh, va fi suficientă pentru a soluționa problemele aduse în discuție de deciziile Curții de Justiție. Noi suntem total în dezacord cu acest lucru. Eu cred că directiva trebuie revizuită. Dacă cunoașteți situația din din Franța, în prezent, știți că o companie subcontractată de EDF construiește o centrală nucleară, o companie Atlanco înregistrată în Irlanda, uh, operează dintr-o, de la o căsuță poștală din uh, Cipru și detașează lucrători în diverse țări europene fără contracte de muncă și cu condiții de plată mult mai proaste decât ceilalți. Noi considerăm că directiva trebuie revizuită pentru a ne asigura că lucrătorii sunt tratați egali în sectorii sau în uh, țara în care au fost detașați. Sper să reflectați mai mult și să ajungeți la aceeași concluzie ca și mine. Președinte, doamna ministru, vă dau cuvântul să răspundeți și o să vă rog să respectați să fiți cât se poate de concisă. Îmi cer scuze că tot repet acest lucru, dar acesta este rolul meu. Aveți cuvântul. Rozpocznę od pytania, czego oczekujemy od Parlamentu. O să încep prin întrebarea vis-a-vis -vis de așteptările noastre de la Parlament în domeniul directivei privind maternitatea. Am spus deja de la început că ne dăm seama de faptul că diversi participanți la negocieri au poziții foarte divergente și ar fi foarte important să ieșim din acest impas. Noi considerăm că este foarte important să găsim, foarte important să găsim o soluție la această uh, problemă și vom lucra la amendamente și la modificarea acestei directive. La ora actuală au loc consultări și negocieri cu toate părțile interesate pentru a încerca să ajungem la un text acceptabil de, uh, pentru toată lumea. Trebuie însă să se înțeleagă că de la punerea în aplicare a politicii sociale, statele membre au Uh, în principiu aceeași politică socială, dar uh, pusă în practică total diferit. În acest moment este dificil să um, armonizăm abordările, dar vom încerca oricum să facem acest lucru, să invităm miniștrii să facă schimb de opinii și de bune practici și sperăm că acest lucru să ne permită să uh, spargem gheața. Consider că pentru a ajunge la un compromis în acest sens, va trebui ca atât Parlamentul cât și Comisia Europeană să dea dovadă de flexibilitate. Oricum, după aceste discuții și consultări cu miniștri, vom face o tentativă de a ajunge la un compromis și contăm pe buna cooperare cu Parlamentul European pentru a reuși să și găsim acest compromis. Îmi este foarte bine cunoscut cazul menționat al uh, lucrătorilor care muncesc uh, ilegal prin intermediul unui întreg lanț de uh, angajatori care au ajuns să lucreze printre altele și în Franța. Și înțeleg că există uh, angajatori care doresc să-și reducă costurile pentru a fi mai competitivi, dar, evident, pe de altă parte, lucrătorilor trebuie să li se asigure condiții demne și egale, indiferent de țara în care lucrează. Vom încerca așadar să abordăm această problemă în spiritul dialogului între partenerii sociali. pentru că acordul dintre angajator și angajat este cel care va permite să se găsească o soluție la aceste probleme care apar. Găsirea unei soluții comune care să fie acceptată de ambele părți ar putea reprezenta baza Uh, îmbunătățirilor înregistrate în acest domeniu. Apoi, întrebarea vis-a-vis -vis de discriminarea persoanelor uh, vârstnice. Toamna aceasta la Wroclaw vom organiza o conferință ministerială care va trata președinție, uh, prioritățile președinției în domeniul ocupării forței de muncă. Ne vom concentra pe schimbările demografice, egalitatea de șanse în găsirea unui loc de muncă, tocmai în lumina acestei schimbări demografice care se produce. Ce să facem pentru a asigura continuarea ocupării pentru persoanele de o anumită vârstă și vom stimula, vom incita statele membre să se gândească la această întrebare din punct de vedere strategic. Să înțeleagă că este în interesul tuturor ca persoanele vârstnice să uh, rămână în uh, câmpul uh, populației active. În ceea ce privește un plan de acțiune pentru uh, ocuparea persoanelor vârstnice, și acest subiect va fi discutat cu aceeași ocazie. Oricare ar fi perspectiva schimbărilor demografice din Europa, este evident că ocuparea persoanelor dincolo de o anumită vârstă va fi o problemă zilnică, nu doar pentru uh, președinția noastră, ci și pentru cele viitoare. Și în aceste șase luni vom dori să ne concentrăm mai ales pe problema discriminării împotriva acestor persoane care se apropie de vârsta pensionării sau care au depășit-o deja. În ceea ce privește câmpurile electromagnetice, doamna vicepreședinte a pus o întrebare în acest sens și avem un proiect de directivă depus de comisie în iunie anul acesta, iar uh, în intervalul președinției poloneze avem intenția să începem lucrările la acest proiect de directivă pot să vă spun deja că în 15 și 20 iulie grupul de lucru privind uh, uh, aspectele sociale care se ocupă de acest dosar se va reuni pentru a lucra, iar lucrările vor continua în septembrie. În ceea ce privește această directivă, dorim să înregistrăm cel mai mare progres posibil până la sfârșitul anului. Sperăm ca această chestiune să apară și pe ordinea de zi a Consiliului EPSCO, care uh, va fi organizat la 1 decembrie 2011. Dacă totul merge bine, poate că vom uh, putea să elaborăm deja un uh, raport privind progresul înregistrat, dar sigur că totul va depinde de uh, rezultatele acestui grup de lucru care va lucra în iulie și septembrie. Acum, în ceea ce privește salariul minim și venitul minim, acestea sunt întrebări care țin de competența statelor membre. Dar, dată fiind mobilitatea nu doar a angajatorilor și a lucrătorilor, ci și a cetățenilor care nu lucrează, a persoanelor care aleg să-și petreacă um, să se retragă la pensie în altă zonă decât cea în, uh, în care au stat până atunci, întrebarea este cum să-i protejăm din punct de vedere social. Noi considerăm că persoanele care au lucrat și au plătit impozite în oricare stat ar trebui să fie protejate social, fără discriminare, în toate statele membre ale Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Inscris dans le marbre de la mémoire des membres de cette commission. Euh, madame la ministre, vous propose... Doamna ministră Biancovska, euh, veți răspunde domnului Coza mai târziu. Acum doamna Plumb, apoi doamna Schilesca. Doamna Plumb. Mulțumesc, doamna președinte. Pe doamna Biencovska uh, de Fondul Social European. Fondul Social European este un important instrument în reformarea piețelor forței de muncă. Doresc să o întreb dacă are în vedere ca Fondul Social European să se concentreze pe investiții în competențe, în formare continuă, în noi competențe de care avem atâta nevoie în contextul unei creșteri inteligente și durabile. Mulțumesc! Si, Scri... Mulțumesc, doamnă Scrivlesca. Doamnă ministru, două întrebări scurte, pentru că nu avem prea mult timp. În comunicarea comisiei asupra cadrului financiar plurianual apare conceptul de susținerea persoanelor cele mai sărace. Vă întreb care este poziția președinției poloneze în această problemă. Cea de-a doua întrebare. Vi se pare că este o formă utilă și eficace de activitate a uh, Fondului Social European, uh, aceasta a Fondului pentru Ajustare la Globalizare? Mulțumesc, doamna Mora raportarea, raportarea noastră în ce privește Fondul Social European. Vă rog să uh, vă limitați. Mulțumesc, doamnă președinte. Am înțeles că ulterior voi putea să pun o altă întrebare domnei uh, Fedac. Mulțumesc uh, acum în ce privește Fondul Social European. Cum doriți să luptați uh, împotriva Uh, excluderii tinerilor de pe piața forței de muncă în funcție de uh, competențele dobândite prin formare. Apoi, cum ne veți ajuta așa încât la nivel european, nivelul scăzut de calificare să poată fi schimbat să dobândească aceste persoane competențele de care au nevoie pentru a obține un loc de muncă. Mulțumesc. Președinta, domnul Gutierrez, uh, cui doriți să adresați întrebarea dumneavoastră? Doamna Iazlovțețca. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să mă adresez doamnei Biancovska. Ați spus că președinția poloneză dorește să propună o dimensiune teritorială a FSE. Această propunere ține de faptul că Polonia are o experiență foarte bună, fiind vorba de o utilizare eficace a, a Fondului Social European. Mă gândesc îndeosebi la crearea a zeci de mii de locuri de muncă. Și aș dori să vă întreb care sunt argumentele pentru a adopta această dimensiune teritorială a AFS. Doamna președinte, aș putea oare să pun uh, o întrebare și numele domnului Kosovski, care a fost nevoit să iasă. Este o întrebare către doamna Fedac din partea domnului deputat Kislovski. Îmi cer scuze, doamne Biencovska, desigur, spune oratoarea. Așadar, uh, o întrebare din partea domnului uh, Kosovski. Progresele uh, de negociere sunt reale, așa încât statele membre vor avea suficientă informație până la sfârșitul anului, așa încât să înceapă negocierile de acorduri de parteneriat? Domnule Darlen, cui doriți să adresați întrebarea dumneavoastră? Domnule Fed, dacă e bine atunci, doamna Biencosca, vă rog să răspundeți la întrebări. Mulțumesc. Domnule Coza, sunt într totul de acord cu dumneavoastră. Și noi considerăm că, fiind vorba de participarea persoanelor cu dizabilități în uh, uh proiectele de finanțare ale FSE, uh, cota, partea alocată acestei categorii de persoane este insuficientă. Considerăm că Fondul Social European trebuie să se adreseze în mod mai țintit, mai orientat uh, acestor persoane, așa cum am spus și mai înainte. Uh, dezbatere, o dezbatere cât mai largă asupra concertării și a demersurilor financiare pentru FSE uh, sunt avute în vedere de către președinția noastră. Vom face eforturi de asemenea pentru a orienta mai bine FSE, tocmai pentru a ajunge la publicul țintă constituit de persoanele cu dizabilități. Președinția poloneză va aborda de asemenea asupra problemei. Deja în cadrele bugetului actual și vă pot uh, spune din experiența noastră poloneză că um, recent am uh, discutat aceste probleme și am ajuns la aceeași concluzie. Exploatarea FSD către persoanele cu dizabilități este insuficientă. Uh, ce privește celelalte întrebări, în ce privește fondul de uh, adaptare la globalizare și de uh, produsele alimentare, de toate trebuie să reflectăm dacă demersurile uh, în această direcție pot fi finanțate de FSE în schema actuală. Președinția trebuie să abordeze acest subiect, fiind vorba uh, de Fondul European de uh, Adaptare la Globalizare, așa cum am mai spus, ne dorim cu toții o simplificare a accesului la acest fond, întâi de toate și în al doilea rând, de a scurta drumul de la depunerea unei cereri și până la momentul în care creditele sunt uh, varsate efectiv. Propunerile comisiei, prin intermediul comunicării sale, nu răspund uh, acestei solicitări. Iată de ce va trebui să um, analizăm mai în detaliu aceste probleme. În ce privește uh, dimensiunea teritorială a Fondului Social European, cum e cazul întregii politici de coeziune, să spunem că această diferențiere teritorială, adaptarea intervenției uh, cu credite publice la nevoile unei regiuni, unei teritoriu dat, este singura soluție care, a, care ar permite regiunii în cauză să-și folosească potențialul și pentru a reduce disparitățile. Știm că prin uh, intermediul FSE Trebuie să prevedem indicatori care pot fi măsurați ulterior. Este un subiect sensibil pe care președinția poloneză își propune să îl abordeze, inclusiv reuniunea organizată în luna septembrie. Tot în ce privește dimensiunea teritorială, dorim să ajungem până la cei care realmente au nevoie de această susținere, de acest ajutor. Mă refer mereu la exemple poloneze, dar în ce privește FSE, e important să ajungem la acele persoane și acele întreprinderi care au cea mai mare nevoie la nivel local de acest sprijin. În ce privește crearea locurilor de muncă și a formării pentru competențe, FSE are o importanță evidentă în acest sens și, cum am spus mai înainte, e o prioritate absolută pentru noi ca aceste stagii de formare să fie eficace ori ele nu sunt eficace decât dacă e vorba de demersuri orientate către grupuri restrânse și să fie vorba de uh, for, stadiul de formare teritorială și formare practică. Acest demers este legat de programul nostru național de reformă și în acest sens va trebui să discutăm încă o dată eficacitatea uh, acestor programe în cadrele FSE. Um, această eficacitate a Fondului Social European este deseori criticată. Însă noi credem că fondul poate fi exploatat în manieră foarte eficace, cu rezultate foarte bune în ce privește crearea de locuri de muncă. În ce privește întrebarea domnului Koslovski, voi repeta ceea ce am spus și Comisiei Regii. Este întru totul posibil dacă regulile generale uh, sunt uh, respectate, cele ce vor fi prezentate în luna septembrie, va fi posibil, deci, ca la finele președinției poloneze, în luna decembrie, să putem deja discuta lansarea programelor operaționale. Iată care este Uh, agenda pe care o discutăm deja cu președințile viitoare, cea daneză și cea cipriotă. Cel mai urgent este lansarea lucrărilor asupra programelor operaționale și ca toate aceste subiecte se poată fi discutate încă din timpul președinției poloneze. E vorba de programare și de concentrarea creditelor, de condiționalitate și fiind vorba de uh, Fondul Social European, de uh, acel ring fencing. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. O să dau uh, cuvântul pentru o ultimă rundă de întrebări. Cred că doamna Cunz, din păcate, a plecat. Doamna Steinrück. Doamna Steinrück. Doamna ministru, aș vrea să mă întorc la cele spuse de Stephen Hughes și la răspunsul pe care l-ați dat. Cu câteva săptămâni în urmă am fost uh, într-o delegație a socialiștilor în în Flamanville și am văzut uh, care sunt condițiile de lucru. Lucrătorii ne-au informat că angajatorii scădeau din salariile lor bani pentru asigurile sociale și pentru asigurările de boală. Credeți că acest lucru este un rezultat al dialogului social sau împărtășiți punctul meu de vedere că e nevoie de o inițiativă legislativă pentru a revizui directiva privind detașarea lucrătorilor, astfel încât să distrugem structurile mafiote care există peste tot în Europa. Cred că după vacanța de vară vor apărea uh, alte exemple, inclusiv în Germania. Nu cred că dialogul social va face mare lucru în legătură cu această chestiune. Domnul De Rosa, mulțumesc uh, foarte mult, uh, doamna ministru Fedac. În legătură cu serviciile sociale de interes general, uh, tema președinției poloneze este coeziunea. Serviciile sociale Uh, de interes general sunt cheia incluziunii sociale, dar nu faceți niciun fel de menționare în uh, uh, programul dumneavoastră în legătură cu aceste servicii sociale de interes general. Președinția poloneză se va angaja oare uh, să înceapă măcar activitatea pentru pregătirea unui forum în acest uh, sens? Domnul Darden, după aceea domnul Gutierrez Presto. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna ministru, o să revin la platforma de combatere a sărăciei. Ne bucurăm că acordați o asemenea importanță acestei platforme și ne bucură voința noastră de a lansa această dezbatere la Convenția de la Cracovia și de a avea primele concluzii în decembrie. Mă bucur și asta se adresează ambelor miniștri că uh, susținerea, asistența alimentară celor mai defavorizați se va materializa în uh, următoarele luni. Suntem uh, pe cale de a dezbate raportul și va fi uh, votat. Există teme sensibile care sunt abordate și anume venitul minim și cred că am uh, înțeles bine. Există o stare pozitivă în uh, acest sens. Apoi, deblocarea directivei antidiscriminare la nivel orizontal, care pare să fie blocată la nivelul Consiliului. Vă mulțumesc. Domnul uh, Gutierrez Prioto, uh, după care urmează doamna Mora. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc încă o dată doamnei Fedac că este prezentă în rândul nostru astăzi și Atunci când ați vorbit despre solidaritatea în Europa și necesitatea de a avea o solidaritate uh, sporită pentru a ieși din uh, criză, acestea sunt lucruri lăudabile. Am uh, fost șocată de cele ce ați spus inițial, că nu vă plac demonstrațiile atunci când e vorba de conflictele sociale. Dar de ce uh, participă oamenii la demonstrații. Cred că trebuie să ne solidarizăm cu demonstranții care, la urma urmelor, uh, sunt lucrători. De ce a apărut criza? Trebuie să ne punem întrebarea. Și apoi să ne întrebăm de ce soluțiile adoptate în raport cu criza uh, nu vizează pedepsirea celor care au generat această criză și asta în primul rând. Avem nevoie de o politică mai ambițioasă în Europa în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, iar uh, categoriile cele mai vulnerabile, cei care nu prea își găsesc locuri de muncă, au nevoie de ajutor, vârstnicii, oamenii cu dizabilități. Deci, ce veți face în această privință pentru Uh, a spori ocuparea uh, în muncă a acestor categorii vulnerabile. Doamna Mora, mulțumesc, doamna președinte. Ca urmare a întrebării pusă de doamna vicepreședinte Lisling, ați spus că în ceea ce privește undele electromagnetice doriți să aveți un rezultat bun într-o primă lectură. Știm că există o dată limită în aprilie. Uh, Aș vrea să știu care este poziția dumneavoastră în legătură cu utilizarea uh, undelor electromagnetice în uh, domeniul uh, medical și care este poziția președinției poloneze. Știm că în uh, textul circulare din 2004 aceste unde magnetice erau excluse și Celălalt punct în legătură cu care aș dori să insist este că, ținând cont de calendarul pe care îl avem, suntem foarte departe de a um, de a întrevedea acum o reușită într-o primă lectură. Doamnă ministru, aveți cuvântul. Răspunzând încă o dată în legătură cu ceea ce s-a întâmplat în Franța la acel loc de muncă, îmi spun că chiar și în contextul revizuirii uh, directivei, ar fi bine ca partenerii sociali să se pună de acord în legătură cu posibilele modificări care trebuie aduse directivei. Aceasta ar permite o intrare în vigoare în timp mai bun a directivei, cum poate să organizeze mai bine piața muncii uh, elaborarea acestei directive. Există uh, și acțiuni uh, ilegale, care, sigur, trebuie pedepsite. Nu cunosc toate datele, dar dacă cineva deduce uh, contribuțiile sociale dintr-un salariu și apoi uh, nu varsă aceste contribuții într-un fond oficial administrat public, uh, cu siguranță aceasta este o acțiune ilegală. Și autoritățile ar trebui să intervină, pentru că în felul acesta s-ar putea uh, Uh, rezolva măcar o părticică din uh, aceste probleme și ar fi și un model pentru uh, ceilalți. Atunci când am vorbit despre consultare între partenerii sociali, mi-am imaginat negocierea unei poziții comune între cei doi pentru a asigura în același timp competitivitatea, dar și respectarea drepturilor lucrătorilor Asta este o discuție care trebuie purtată uh, între partenerii sociali și contăm mult pe acest lucru. Acum, în ceea ce privește demonstrațiile la care m-am referit anterior, mă refeream la situațiile în care se poate ajunge la o soluție în cadrul uh, dialogului social la nivel național. Dacă dialogul eșuează, atunci uh, oamenii ies în stradă și dacă uh, guvernele Uniunii Europene nu dau dovadă de voință adevărată pentru a organiza un dialog fructuos între angajatori și angajați, e bine, atunci oamenii uh, încep uh, să participe la proteste și demonstrații. Iată de ce uh, îi îndemnăm pe partenerii sociali să spună cuvântul, să spună părerea în mod deschis, astfel încât un acord să devină bazele unui acord social. Cei care demonstrează au motive să o facă. și este foarte clar că toată lumea trebuie să suporte consecințele crizei. Deopotrivă, instituțiile financiare și cei care suferă cel mai mult este o chestiune de justiție elementară. Uneori uh, trebuie luate hotărâri grele, dar uh, care totuși sunt uh, echitabile. Iată de ce este nevoie de un dialog social. Fiecare sindicat, fiecare uh, categorie de lucrători are dreptul să participe la grevă, dar ar fi mult mai bine ca în prealabil să se ajungă la un acord astfel încât să se evite astfel de situații. Să încercăm să vedem dacă nu ne putem pune de acord uh, și să suportăm cu toții consecințele crizei. Acum, în ceea ce privește sărăcia, vom vorbi de cel puțin două ori și, uh, despre acest subiect. Este această platformă de combatere a sărăciei o conferință importantă pe 70 și 80 octombrie la Cracovia. La această conferință intenționăm să facem o trecere în revistă a acțiunilor și modului în care au fost îndeplinite acțiunilor din cadrul platformei de combatere a sărăciei. Invităm toți eurodeputații care sunt interesați să vină la Cracovia pentru a participa la această conferință. Acum, în ceea ce privește câmpurile electromagnetice, nu, spune doamna ministru, s-a discutat, s-a pus și problema excluderii. Directiva trebuie să asigure Uh, protecția tuturor lucrătorilor. Deci vom uh, purta negocierile în acest sens pentru a ne asigura că toți angajații care sunt uh, expuși câmpurilor electromagnetice sunt protejați. Poate că ajungem la o concluzie înainte de Consiliul din decembrie, cu puțină voință din partea tuturor. Mulțumesc! A mai fost o întrebare, spune ministrul FEDAC. cu privire la serviciile sociale de interes general. toți furnizorii de astfel de servicii, beneficiarii acestor servicii, statele membre, toate aceste părți se, sunt interesate de calitatea optimă a acestor servicii. Există linii directoare care arată cum se poate stabili calitatea, uh, cum se pot uh, determina normele de calitate și această inițiativă face parte dintr-o strategie care se referă la finanțarea proiectelor sociale. Consiliul EPSCO a adoptat acest text în 2010 și cu această ocazie liniile directoare au fost adoptate ca și concluzii ale Consiliului. De asemenea, va exista și un forum cu privire la serviciile de interes general, adică vreau să spun că participăm la pregătirea acestui uh, forum care va avea loc anul viitor și vă, vă invităm să participați la aceste activități pregătitoare și la uh, acest forum. Uh, doamnelor ministru, vom avea ocazia să mai dezbatem uh, aceste chestiuni. În numele colegilor vă urez uh, succes și vreau să uh, mărturisesc că Parlamentul, uh, membrii aceștii, acestei comisii uh, sunt uh, gata să vă susțină pe durata președinției poloneze. Vă mulțumesc foarte mult! Um, pendant que les, les ministres nous quittent, je voudrais... Până doamnele ministru ne părăsesc, o să-i dau cuvântul doamnei Gerling pentru prezentarea amendamentelor la proiectul de aviz pentru Comisia IMCO pentru modernizarea achizițiilor publice și anume punctul 7 de pe ordinea de zi. Doamnă raportor, aveți cuvântul. Madame Girling. Doamna Gerling, aveți cuvântul. Euh, Euh, autant pour moi, excusez-moi, je me suis totalement trompée. Președinte, aș cere scuze. M-am înșelat, se pare. Înainte de uh, punctul 7, trebuie să începem cu punctul 5, combaterea părăsirii timpurii a școlii. Îmi cer scuze, doamne Hirsch, și vă dau cuvântul pentru prezentarea amendamentelor. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte. Încep prin a mulțumi uh, raportorului din umbră pentru excelenta colaborare. Săptămâna trecută la Strasburg am avut o reuniune cu uh, raportorii din umbră. Uh, am avut foarte multe amendamente, 125, toate foarte interesante și uh, care au uh, tratat foarte în detaliu problema și au adus completări foarte utile. Dar, în acest caz, pentru uh, renunțarea, uh, pentru combaterea părăsirii timpurii a școlii este foarte important să fim consecvenți. Am încercat să regrumăm aceste uh, amendamente am putut uh, să acoperim o parte în amendamentele de compromis pe care le regăsiți și în dosar. Și până în prezent toate grupurile mi-au spus că sunt de acord cu aceste amendamente de compromis. Iar la fel au făcut-o și autorii amendamentelor. Cred așadar că am putut uh, regrupa destul de multe din amendamente și sigur că uh, diversele puncte uh, au devenit astfel mai lungi, dar cum este un subiect foarte important, el merită să-i acordăm mai multă atenție. Trebuie să semnalăm statelor membre că ținem foarte mult la acest uh, subiect. De aceea mă bucur și că numărul de amendamente a fost atât de mare. Uh, planurile naționale și Rapoartele trimise nouă de statele membre sunt cu toate importante, pentru că, din păcate, nu e vorba de o competență europeană, ci de una a statelor membre, deci depindem de statele membre pentru a realiza progrese în acest dosar și poate că într-un an, de acum încolo, statele membre ne vor putea împărtăși reușitele lor în acest proiect. Am relat așadar o parte din puncte, vă mulțumesc și pentru adăugirile aduse. Bineînțeles, s-a spus totodată că e vorba și de o problemă de finanțare. Acest lucru este absolut evident. În cadrul crizei financiare, bugetul alocat de anumite state membre educației a fost uh, tăiat parțial și sigur că trebuie să acoperim și aceste aspecte. Uh, acest aspect special este tratat în compromisul A, de pildă. Este un semnal uh, de alarmă. Spunem statelor membre că trebuie să aibă grijă la bugetul alocat educației. Apoi există un punct special uh, care acordă atenție romilor și copiilor de etnie romă În ultima perioadă, uh, Parlamentul European a acordat o mare atenție acestui subiect și am adoptat totodată o strategie pentru romi, deci este logic să reluăm aceeași idee în uh, toate rapoartele și avizele emise de noi. Și asta pentru ca ă, asta să nu rămână doar cuvinte în eter, ci această strategie să fie aplicată în mod concret în toate rapoartele și avizele. Deci mă bucur că și aici am ajuns la un amendament de compromis. În ceea ce privește formarea profesorilor, mai ales, un alt subiect uh, reluat în amendamente, Comisia Cultură a intrat mult, uh, în mult mai multe detalii decât noi, dar trebuie să spunem că sunt necesare condiții cadru adecvate dacă dorim să avem uh, profesori bine formați. Trebuie ca această formare a profesorilor să fie modificată dacă dorim un model nou și uh, intensificarea relațiilor între profesor uh, și elev. Acest aspect este tratat în compromisul F. Uh, eu consider că și Aici uh, am abordat diversele probleme. Uh, elevii care au dificultăți de învățare și aici de obicei sunt mai mult băieți decât fete și alte aspecte reluate în uh, compromis. Cred că am reușit să oferim o imagine destul de completă a situației. Iată ce am avut eu de spus. Încă o dată, mulțumesc din suflet raportorilor fictiv, pe, raportorilor din umbră, îmi cer scuze, pentru colaborarea lor și aștept cu plăcere feedback-ul dumneavoastră. O să rog oratorii să fie succinți, pentru că, din păcate, avem ordine de zi extrem de încărcată. Domnul Adam Cauza, apoi domnul Gutierrez Prieto. Domnul Cauza. Mulțumesc frumos. Uh, o să fiu foarte succint, într-adevăr. Vreau să felicit raportoarea. Eu am uh, depus un amendament referitor la persoanele cu dizabilități, dar nu voi vorbi doar despre acest aspect. Citind compromisurile, sunt, uh, am ajuns la concluzia că sunt de acord cu majoritatea. Aș dori să pun accentul însă pe un anumit punct. Am tot auzit cât este de important ca statele membre să pună în aplicare planurile naționale de reformă și aș dori să adaug un element foarte important, în opinia mea. Și anume că uh, statele membre trebuie să uh, se pună de acord asupra categoriilor, pentru că sunt atâtea categorii câte state membre și va fi destul de dificil să progresăm în acest context dacă nu adoptăm o uh, poziție uniformă. Președinta, mulțumesc. Domnul Gutierrez Prioto și apoi domnul Bach. Mulțumesc, doamnă președinte, Și eu o să fiu foarte uh, succint. Mai întâi mulțumesc raportoarei pentru uh, dispoziția sa de a ajunge la un consens într-un raport care este foarte important pentru această comisie. Formarea și egalitatea de șanse ne dă posibilități tot mai mari de ocuparea forței de muncă. Este esențial acest raport pentru viitorul social al Uniunii Europene și cred că am lucrat destul de bine la acest uh, raport. În cadrul grupurilor am uh, ajuns la o serie de amendamente de compromis, acum suntem mai ambițioși și uh, există, persistă această problemă a abandonului școlar. Insistăm totodată asupra concilierii vieții profesionale cu viața familială, uh, la, asupra formării continue a profesorilor pentru îmbunătățirea sistemului educațional. Și vreau doar să spun că este păcat că în compromisuri nu am putut introduce un amendament foarte important pentru grupul nostru. Uh, și am să revin asupra acestuia. Doream uh, să cerem creșterea investițiilor publice pentru a garanta îmbunătățirea calității sistemului de învățământ. Și asta dintr-un motiv simplu. Sistemul public de educație este politica cea mai egalitară care există. Am putut stabili uh, o mai mare egalitate a oportunităților, iar în această epocă de criză trebuie să consolidăm sistemul de învățământ, mai ales cel public. Este un mod ideal de a ieși din criză și de a crea o egalitate de șanse. Deci mulțumesc raportoarei pentru eforturile sale și pentru munca depusă în acest dosar și pentru consensul la care au ajuns cu grupul socialist. Domnul Bach, mulțumesc, doamnă președinte, și eu am să fiu uh, succint, după cum ne-ați rugat. Am discutat deja de mai multe ori despre abandonul școlar și am uh, examinat diversele aspecte ale acestei probleme. Cred că am fost cu toții de acord cu privire la analiza acestui fenomen și numeroasele amendamente de compromis, uh, amendamente și amendamente de compromis la care s-a ajuns au mers toate în aceeași direcție. Și eu uh, mulțumesc raportare pentru excelenta colaborare cu raportorii din umbră. Într-adevăr, nu a existat uh, nicio dificultate decât cu privire la uh, compromisul P. Acesta se referă la situația romilor și sunt absolut de acord cu raportoarea că nu putem adopta o rezoluție într-un uh, singur domeniu politic, ci ea trebuie să se repercuteze asupra tuturor domeniilor politice. Inițial nu am vrut să uh, particularizăm o anumită minoritate, dar sunt de acord cu amendamentul de compromis elaborat. Cred că putem spune că avem în mână un raport bun, un raport care va avea un răsunet semnificativ. În încheiere, mulțumesc încă o dată raportarei pentru excelenta colaborare și excelentul raport. Președinta, mulțumesc. Domnul Thomas Mann. Îmi cer scuze, spune președinta. Domnul Thomas Mann și apoi domnul Turinen. Doamna Turinen, îmi cer scuze, spune președinta. Domnul Masman, mulțumesc, doamnă președinte. Uh, mulțumesc, uh, raportoare. Dragă Nadia, ai spus că munca a mers foarte bine cu raportorii din umbră. Bănuiesc că ai, primesc, ai prim, te-ai referit și la autorii amendamentelor, fiindcă vedem că, în ciuda diversității de opinii, în uh, compromisuri am ajuns cu toții la aceeași lungime de undă. Sunt de acord că nu ține doar de Comisia de Cultură, ci și noi trebuie să evităm uh, situațiile de excluziune. Adică să spunem oamenilor că nu trebuie să puneți totul în spatele părinților. Și trebuie să punem capăt abandonului școlar. Într-adevăr, raportul s-a, uh, a devenit mai lung datorită acestor compromisuri, dar ele sunt bune, sunt importante și, după cum a spus și George, sunt absolut. Uh, să mă bucur foarte mult că uh, vorbim de romi. Nu se, se vorbește destul de des de ei, dar uneori trebuie să ieșim din general și să uh, particularizăm. Mă bucur că aici o facem cu referire la romi. Știu că este un raport de inițiativă, dar uh, aș vrea ca la un moment dat acest subiect să fie tratat în uh, Parlamentul European și nu în uh, noaptea de luni de la Strasburg când nu ne ascultă nimeni. Poate că măcar odată am putea uh, adopta un raport de inițiativă într-un alt moment, pentru că este important și oamenii așteaptă rezultate concrete. Iar cred că acest raport chiar aduce asemenea rezultate concrete. Mulțumesc tuturor, inclusiv Nadiei. Eh, mulțumesc, doamnă președinte. În numele grupului Verzilor, îi mulțumesc Nadia Hirsch pentru excelenta colaborare. Suntem încântați de uh, amendamentele de compromis obținute. Thomas Mann a spus că acest uh, raport ar trebui să se găsească într-un moment bun al uh, plenare și conferința președinților probabil că nu e uh, un astfel de moment. Uh, ne-am dorit totuși o contribuție concretă la strategia 2020. E vorba de un comentariu ce se referă și la programul național. Iată de ce trebuie ca acest raport să se găsească într-un moment important al plenarei. Dacă dorim să luptăm împotriva abandonului școlar, atunci e uh, o bună modalitate și de a lupta împotriva excluziunii sociale, a șomajului. E modalitatea de a garanta competitivitatea viitoare a Europei. Trebuie de asemenea să vedem dimensiunea socială a economiei. Sunt uh, foarte bucuroasă și suntem fermi în acest raport în ce privește situația din statele membre. Nu putem continua să avem reduceri bugetare în sistemele de învățământ. Altminteri ne vom confrunta cu o catastrofă în anii care vin. Alte elemente importante. Apare și o nouă problemă între uh, fete și băieți. Uh, tinerii sunt cei care mai degrabă părăsesc școala, care devin un fel de subcategorie. E interesant uh, să uh, notăm acest lucru, pentru că deseori vorbim despre femei și problemele acestora și de egalitatea de șanse. Însă iată că aici, în cazul abandonului școlar, diferența se situează la polul opus. Vă mulțumesc foarte mult pentru un excelent raport. Mulțumesc! Uh, doamna Irș, spune președinta, după aceste laude nesfârșite, aveți cuvântul pentru a încheia acest punct de pe ordinea de zi. Ja, vielen Dank. Also vielen Dank auch für die sehr... Mulțumesc! Și mulțumesc pentru acest feedback atât de pozitiv. M-aș bucura, într-adevăr, că acest raport să nu treacă la Strasburg în plenara de luni noaptea. Vom vedea însă când va fi programat. Este într-adevăr o problemă importantă pentru noi toți, în special, cum s-a spus, în de strategie 2020. Ca atare, Cred că ar trebui, într-adevăr, să fie fixat uh, cât mai devreme pe ordinea de zi a plenarei. Și dacă argumentele sociale nu vor prima, poate că mm, a sublinea aspectele economice ne va ajuta ceva mai mult, uh, precum și planurile de acțiune naționale în ce privește abandonul școlar. Există un amendament specific, numărul 23, venit din partea socialiștilor, care cere introducerea unor indicatori, a unor parametri. Vom uh, susține acest amendament și atunci poate că vom putea cădea de acord asupra câtorva indicatori comuni. Pentru că e util să avem indicatori comuni și comparabili. Altminteri, este foarte dificil uh, să comparăm uh, absolut orice date. Vă mulțumesc o dată în plus pentru intervențiile dumneavoastră. Vom vota. Comisia uh, Cultura va vota doar în luna septembrie acest raport. Așadar, pe perioada vacanței mai avem posibilitatea să discutăm cu cei de la Comisia Cultură, iar în toamnă vom putea relua uh, problema și în Comisia Cultură. Toți coordonatorii au auzit apelul Comisiei pentru ca atunci când raportul va figura pe ordinea de zi, să vă mobilizați grupurile politice, spune președinta. Ajungem astfel la punctul 6 de pe ordinea de zi și dau cuvântul colegului Ole Ludvigson pentru a discuta amendamentele la raportul său, Semestrul European pentru Coordonarea Politicilor Economice. Domnule raportor, aveți cuvântul. Doresc întâi de toate să mulțumesc colegilor mei și raportorilor din umbră. Cooperarea a fost una fructuoasă. Toată lumea a făcut eforturi pentru ca să ajungem la un compromis. Am trimis lista recomandărilor mele astăzi și veți constata că am propus o serie de amendamente orale pentru a aduce corecții minore. Există amendamente care depășesc competența acestui raport pentru aviz. Am găsit totuși soluții. Practic nu mai rămân multe probleme de rezolvat. Doar o propunere aș dori să evoc. Este vorba de amendamentul 63 cu tot respectul nu suntem cu toți întotdeauna de acord, însă de această dată, amendamentul despre care vorbesc depășește inclusiv competența Uniunii Europene. E vorba despre măsuri care vorbesc de felul în care uh, se organizează piața muncii și protecția socială a șomerilor. E unul, cred că acest amendament subminează pur și simplu credibilitatea întregului raport. Chiar dacă suntem de acord asupra celorlalte puncte. Uh, câmpul de aplicare al acestui raport nu se referă la felul în care statele membre uh, organizează protecția socială. În calitatea mea de uh, raportor, Aș dori să votăm împotriva acestui amendament. Desigur, aveți libertatea de a vota cum doriți. Însă ați văzut care sunt recomandările mele de vot. Aștept să aflu opiniile dumneavoastră și vă mulțumesc încă o dată pentru excelenta colaborare. Aș dori să putem continua acest tip de colaborare până în momentul votului. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președinta doamna Arkin și domnul Bullon apoi. Thank you. I just want to thank the rapport. Mulțumesc. Mulțumim raportorului. Uh, compromisul obținut cred că este unul foarte bun. și e limpede că ne referim la toate aspectele ce țin de latura socială a semestrului european pentru coordonarea politicilor economice. Ne asigurăm că atât partenerii sociali cât și Parlamentul European și Parlamentele Naționale au un rol de jucat și eu cred că este uh, ceva extrem de important. Odată în plus, în compromis am reușit să introducem obiective limpede din strategia 2020 în semestrul european, iarăși un element important. Bravo, altfel spus, cred că amendamentele orale ameliorează textul și sunt de acord acord, perfect de acord uh, cu raportorul în ce privește amendamentul 63. Mulțumesc. Domnul Bulo și apoi domnul Coferatic. Mulțumesc, doamnă președinte. Cu semestrul european inaugurăm un ciclu de coordonare a politicilor economice pentru a obține o sinergie între politicile economice și bugetare ale statelor membre din UE. Tocmai pentru a obține o creștere inteligentă și durabilă, așa cum este stipulată în strategia 2020. Doresc să mulțumesc domnului raportor pentru excelenta uh, muncă, dar și tuturor celorlalți colegi care au contribuit la acest proiect. Felicitări pentru amendamentele de compromis care reiau esența amendamentelor reunite. Textul devine astfel clar și inteligent. Cu atât mai bine. Nu am dorit să mă limitez la rolul Parlamentului European în cadrul strategiei uh, pentru semestrul european. Uh, Însă doream să intru și în detaliul politicilor care se cer dezvoltate în cadrul semestrului european. Ca atare, dincolo de amendamentele de compromis asupra cărora am căzut de acord, rămân două puncte, amendamentul 63 și 69, voi reveni la 63, ce privește 69, am decis să retragem acest amendament, era un punct totuși important de discutat, în măsura în care nu există niciun motiv ca impactul crizei economice și politicile bugetare ale statelor să uh, povara acestora să fie purtată doar de cetățeni. Mi se pare rezonabil să avem în vedere o politică, eventual uh, taxa asupra tranzacțiilor financiare, de ce nu, care uh, să uh, taxeze și uh, părtași la criză și nu doar cetățenii europeni. Sunt conștient totuși că această taxă asupra tranzacțiilor financiare este o dispoziție bugetară care poate nu-și găsește locul aici. Iată de ce, împreună cu grupul meu, am decis să retragem amendamentul 69. Rămâne în picioare însă 63. Aici încă nu s-a găsit o soluție de compromis. Scopul amendamentului 63 este ca toate alocațiile pentru șomeri să fie limitate ca uh, timp, în special în perioadele de criză. Uh, și ca acest lucru să fie uh, compensat printr-o reinserție rapidă uh, pe piața muncii. Această dispoziție ar trebui să fie dublată de uh, o politică pentru ocupare din partea statelor membre. Însă nu suntem într-o perioadă în care statele membre să-și permită luxul de a oferi alocații de uh, substituție la infinit, fără un efort de reinserție mm, pe piața muncii. Iată de ce dorim să menținem împreună cu grupul meu acest amendament 63 și Uh, insist să se voteze uh, amendamentele de compromis, care sunt foarte bune și mulțumesc domnului raportor. Eu dirais un mot. Domnul Coferati. Mulțumesc, doamnă președinte. Colegul nostru, domnul Ludvisen, a făcut o treabă foarte bună împreună cu raportorii din umbră. Este un subiect care îmi este foarte drag și de aceea am uh, depus un amendament în ceea ce privește consolidarea dialogului social. Uh, instituționalizând uh, întâlnirile între comisii și partenerii sociali, dând astfel posibilitatea partenerilor sociali să arate prin documente care uh, sunt uh, obiectivele lor pentru a influența și a îmbogăți uh, poziția Comisiei. Această relație trebuie stabilizată mai bine în timp. Acest lucru va ajuta dialogul social. Dacă nu, putem să uh, asistăm exact la opusul acestui dialog social, la marginalizarea acestora. Acest lucru este inclus în raportul de criză pe care l-am adoptat zilele trecute. Multe din punctele din acest raport de criză sunt uh, raționale, bine gândite și cred că uh, ele trebuie să uh, devină o parte componentă a actelor uh, legislative sau a avizelor. Este ocazia pe care o avem pentru a uh, fi mai concreți, pentru că în raportul privind criza totul era mai general. Acum suntem mai uh, concreți în ceea ce spunem Președinta, sunt uh, de acord cu cele spuse de domnul Coferati și să revin la amendamentul 63. Membrii acestei, acestei comisii sunt cei care trebuie să se îngrijoreze primii și să fie atenți că semestrul european ar putea să dea uh, impresia că Comisia este cea care dictează partenerilor sociali sau statelor membre în legislația lor națională uh, ce trebuie să facă. Dacă votăm amendamentul 63 uh, sugerat de domnul Boulon, poate că vrem să punem o dezbatere pe această bază, dar noi, Parlamentul European, spunem pe de-o parte, nivelul european nu poate să se amestece uh, în uh, consensul social la nivel național, nu poate să dicteze partenerilor sociali ce să facă, iar pe de altă parte să votăm acest amendament e bine, ar fi o contradicție gravă și vă invit să vă gândiți la posibilitatea, la oportunitatea acestui amendament. Și sper că domnul Bulon înțelege ce am spus și își va retrage amendamentul. Asta poate să facă obiectul unei dezbateri pe plan intern în țara sa, dar nu aici. Amendamentele de compromis le-am analizat cu atenție și aș vrea să fac două sugestii. O să spuneți că mă amestec unde nu fierbe oala. Dar, oricum, în ceea ce este amendamentul de cred că multe lucruri au fost reluate pentru a fi incluse. O repetiție atunci când e vorba de principiul subsidiarității și dialogului social și poate a doua oară când este evocată această problemă, în loc de and the principle of uh, subsidiarity and social dialogue în partea a doua, am putea pur și simplu să facem uh, referire la toate uh, nivelurile și ar suna cam așa. Uh, democratic accountability should be ensured at all levels este prima mea sugestie, iar în amendamentul H înțeleg că ați dorit să introduceți amendamentul domnului Capnor care face referire la sectorul uh, comercial com, uh, afacerilor, dar atunci când ne referim la partenerii sociali, uh, sectorul uh, afaceri, business sector, este deja uh, Uh, reprezentat. Am putea să spunem uh, sectorul business și NGOs, dar nu putem să spunem angajatorii uh, și sectorul afacerilor. Domnul Sarcas. Mulțumesc, doamna președinte. Domnului Bulan, Personal, aș vota pentru 69. Înțeleg de ce acest amendament a fost retras, dar linia de argumentare pentru 69 susține și amendamentul 63. Vorbim aici de semestrul european și nu de politicile de angajare a forței de muncă. Este în mod clar incompatibil cu avizul acest amendament nu poate fi supus votului, pentru că nu vorbim despre politici de ocupare, ci vorbim despre semestrul european. Este o chestiune mai mult de natură procedurală, domnule Bulan. Și nu putem să avem acest lucru uh, într-un uh, aviz. Uh, Așadar, este o greșeală de natură procedurală, președinta. Președinta, domnul Bolan dorește să uh, intervină. În ceea ce privește amendamentul 69, am explicat de ce trebuie retras, cu atât mai mult cu cât uh, acest mecanism de taxare nu este încă bine definit. Ar fi prematur să vorbim prea mult despre el acum. În uh, ceea ce privește implicarea în politica socială, Uniunea Europeană în recomandările sale bugetare statelor membre, mai ales uh, celor care sunt adâncite în criză astăzi, aș dori să mi se explice care sunt uh, limitele subsidiarității în acest caz. Mă gândesc uh, la Grecia, de pildă, unde Uniunea Europeană dă recomandări cu privire uh, la colectarea taxelor, cadastru, politici sociale, salarii, atunci, desigur, Trebuie să respectăm principiul subsidiarității, dar asta nu mi se pare deloc în afara domeniului de aplicare a semestrului european și uh, politicii de bună guvernanță să abordăm aceste subiecte într-o manieră mai generală. Ar fi util în această etapă. Președinta, da, nu o să dau argumente noi, nici modificarea de amendamente. Domnul Ludvigson. Mulțumesc pentru toate cele spuse. Sigur o să ne gândim la toate ideile pe care ni le-ați împărtășit în ceea ce privește compromisurile D și H. Acum, în ceea ce privește 63, e bine, am o poziție destul de fermă. Acesta nu face parte din uh, domeniul de competență. Statele membre sunt suverane atunci când este vorba de aceste hotărâri rămân ferm pe această poziție și îmi mențin poziția pentru că, așa cum am spus-o, aceasta nu face parte din competențele semestrului european. Și mă tem, de asemenea, că asta ar putea să slăbească raportul nostru. Vă mulțumesc. O să văd ce se va întâmpla mai rămân câteva ore până la vot. Mulțumesc. Sper că veți putea ține cont de propunerele făcute legate de amendamentele de compromis. Poate puteți să corectați cele două texte. O să votăm proiectul de aviz mâine și trecem la punctul 7, proiectul de aviz a doamnei uh, Girling privind modernizarea achizițiilor publice. Doamna raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc uh, raportorilor din umbră pentru tot ceea ce au făcut și personalului echipei. Uh, cred că avem o bază largă pentru aviz. Nu spun că nu există puncte asupra cărora există încă un dezacord sau există uh, discuții. Sunt șapte amendamente Uh, a fost un acord general în ceea ce vește importanța achizițiilor publice, uh, această importanță nu numai legat de posibilitatea de a stimula și de a menține o bună ocupare a forței de muncă și de uh, reducerea șomajului, dar și având în vedere efectul asupra micilor întreprinderi, efect recunoscut. Uh, unele amendamente se abat puțin de la domeniul de aplicare. Instinctual uh, au fost abordate chestiuni uh, de mediu și am uh, menționat mai devreme în discuțiile anterioare că cei din Comisia Envi au propriile lor opinii și sigur se vor pune în discuție idei de mediu. Se vorbește în primul rând de crearea și menținerea ocupării uh, de locuri de muncă, ținând cont de tocmai de ceea ce ați spus, de uh, paralelisme sau de uh, repetiții. De asemenea, mulți membri în amendamentele depuse doresc să încadreze acesta în uh, obiectivele strategiei uh, Europa 2020. Sunt uh, câteva aspecte asupra cărora nu putem fi de acord. Acestea sunt legate de înlocuirea criteriilor Apoi, uh, în legătură cu uh, convențiile cu care nu am fost de acord, însă acestea sunt uh, clar expuse în amendamentele pe care le vom vota sau le vom supune votului. Acest lucru este reflectat de listele de vot. Sper că acest aviz va merge la uh, comisia responsabilă în fond. Steven Hughes. Mulțumesc, doamna președinte. În remarcile introductive, doamna Gerling a spus de ce grupul S are probleme cu acest aviz. Uh, problemele care ne sunt foarte uh, dragi nu sunt incluse în compromis. Referințele la Convenția Organizației Mondiale a muncii, uh, Convenția din 1949 privind contractele de muncă, problema uh, subcontractării, uh, răspunderea în solidar, care este iarăși lăsată deoparte, o chestiune foarte importantă pentru noi. Sunt uh, Uh, foarte dezamăgit uh, că nu au fost incluse. Am fost reprezentat uh, la întâlnirea de compromis, nu am putut să particip, dar toate ideile mele nu au fost incluse. Dacă aceste compromisuri vor trece așa cum cred că se va întâmpla, o să îi rog pe membrii grupului meu să voteze împotrivă la votul final. Aș dori să pun o întrebare membrilor PPE în legătură cu amendamentul 40. Este un amendament al unui membru PPE. S-a, cerut un vot pe părți pentru a elimina partea a doua amendamentului care se referă la achiziții uh, publice și la comerțul echitabil. Uh, îi invit pe membrii să se uh, gândească la implicații și să nu urmeze uh, indicația de vot a liderului. există schimbări în Ungaria în ceea ce privește legea achizițiilor uh, publice și din cât am citit uh, uh, se dă acolo un plus de transparență. Poate că ne puteți spune mai mult în legătură cu aceasta. Doamna Turinen, după care urmează doamna Hirsch. Mulțumesc. Steven, cred că ar trebui să te uiți din nou la lista de vot, pentru că multe din amendamentele tale vor fi supuse uh, votului uh, în afară de uh, amendamentele de compromis. Poate că ar trebui să aștepți uh, să uh, faci recomandări până când se termină votul. Acum, câteva puncte, câteva aspecte Noi, verzi avem o problemă cu amendamentul 22 uh, al socialiștilor și democraților. Nu în legătură cu intenția sa, ci cu redactare, pentru că cere includerea furnizorilor uh, în uh, furnizarea de servicii publice. Uh, Pentru noi este important ca furnizorii de servicii să nu intre în, aceast, în acest regim de autoguvernare, dar poate că ați avut uh, o intenție anume. Dacă uh, este redactat, formulat așa cum doreați, nu suntem de acord cu această formulare. Apoi, în ceea ce privește amendamentul 67, uh, sunt de acord cu intențiile sale, dar sugerez un amendament oral pentru că este competența unui stat membru de a impune sancțiunile. Aș dori să apară acolo relevant authorities, deci autoritățile pertinente, pentru că asta dă mai multă flexibilitate în impunerea de sancțiuni. Este un amendament oral pe care doresc să îl sugerez. Apoi un alt punct în ceea ce privește parteneriatele public-privat, PPP-uri, sunt multe puncte de vedere în această privință. Sugest să eliminăm întregul alineat și motivul este că la nivel, uh, a nivelul Uniunii Europene nu ar trebui să uh, favorizăm anumite soluții în acest sens. Trebuie să ne menținem poziția coerentă. De asemenea, voi vota împotriva amendamentului 71, care spune că PP-ul uh, nu reprezintă un model de contractare foarte bun, pentru că din punctul meu de vedere poate să fie o valoare adăugată, dar nu poate să fie dictat sau definit uh, la nivel european, chiar dacă ar putea să funcționeze. Deci aș lăsa complet în afară și uh, aș uh, elimina alineatul 8. Cred sunt și membră în Comisia IMCO și cred că ar fi un aviz important dacă reușim să uh, subliniem, să evidențiem uh, aspectele legate de munca în condiții uh, decente și uh, să folosim uh, achizițiile publice pentru a ne promova și obiectivele uh, sociale în uh, Uh, Uniunea Europeană, cred că ar fi bine și am uh, susține, noi verzi am susține. Doamna Hirsch, urmată de domnul Clark. Mulțumesc, doamnă președinte. În numele domnului Kreuzmann doresc să intervin. În primul rând, domnul Kreuzmann mulțumește autorului avizului pentru o colaborare excelentă și toate compromisurile uh, propuse sunt, sus, uh, sunt susținute. În primul rând, achizițiile publice trebuie să se aplice și serviciilor sociale. Asta trebuie să fie norma și să corespundă principiilor transparenței, eficienței și nediscriminării. Utilizarea achizițiilor publice pentru a promova obiective sociale trebuie să fie susținută, însă asta nu trebuie să se facă cu orice preț. De aceea respingem criterii sociale obligatorii care ar implica uh, costuri administrative prea ridicate. Apoi, criteriile de atribuire socială există deja astăzi. atunci când acest lucru figurează în cartele de sarcini. Posibilitățile existente sunt uh, utilizate rareori. Pentru a rezolva această problemă, trebuie fie să modificăm directiva, fie să avem orientări practice, formare profesională pentru autorități uh, care acționează în domeniul achizițiilor publice, astfel încât acestea să poată să utilizeze criteriile de aplicare în mod corect, așa cum se prevede în regulament. În anumite domenii este important uh, să uh, simplificăm și să flexibilizăm dispozițiile comunitare ar trebui să le folosim alternativ pentru a promova inovarea în ceea ce privește serviciile sociale. În ceea ce privește achizițiile publice, domnul Kreuzmann nu vede motive pentru a schimba uh, sistemul, susține însă ideile raportoarei, doamna Râle, de a examina avantajele și dezavantajele valorilor prag. Deschiderea piețelor pentru concurența pe piața internă este unul dintre principalele obiective ale dreptului concurenței și uh, achizițiilor publice. Nu vrem uh, ca uh, cooperarea uh, în acest sens să depășească uh, Uh, limitele prevăzute în jurisprudența uh, curții. De asemenea, se uh, sugerează facilitarea accesului pentru IMM-uri. Domnul Clark. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. În aliniatul 1 al propunerii inițiale se vorbește despre acest instrument cheie, achizițiile publice, care susține creșterea durabilă și ocuparea durabilă. Iar un amendament spune că autoritățile naționale, regionale și locale trebuie să aibă suficientă flexibilitate pentru a stimula crearea de locuri de muncă la toate uh, nivelurile. Sănătatea ocupațională depinde de situația națională și locală. Dacă problemele apar la nivel local, atunci ele se reflectă la nivel național. Doresc să vă aduc în discuție un exemplu specific care s-a întâmplat săptămâna trecută în regiunea mea. Și mă refer la uh, locomotivele bombardier din Derby. Ei au uh, pierdut uh, un contract de câteva milioane de euro în fața uh, firmei Siemens din Germania. 1400 de lucrători au fost deja concediați la Darby Works câteva, săptămâni, câteva zile în urmă și o să fie și mai mulți, mult mai mulți, și în serviciile conexe. Știu că se poate solicita asistență uh, în cadrul fondului uh, de uh, ajustare la globalizare, așa cum s-a întâmplat cu firmele austriece dar știu că lucrătorilor de la Derby această situație li se va părea destul de uh, dificilă. Ar prefera mai degrabă asistență temporară și mai mult decât atât ar vrea să-și primească locurile de muncă înapoi. Nu au niciun avantaj din pierderea acestui contract care merge la o firmă care are un istoric de corupție. În ultimii ani, Siemens a fost uh, amendată cu un milion de euro de Germania și Statele Unite pentru că a oferit uh, stimulente financiare companiilor pentru a uh, le susține uh, ofertele. Se estimează că activitățile lor au costat Grecia 2 miliarde de euro ceea ce nu este niciun avantaj pentru situația dezastroasă a Greciei. Prin urmare, vreau să vă solicit ca atât Consiliul cât și Comisia să facă tot ce pot pentru a se asigura că Siemens este investigat în detaliu. Nu vreau să sugerez faptul că această uh, licitație a fost una uh, coruptă, dar ei au un asemenea istoric și trebuie uh, investigați în, cu mare atenție. Dacă aș fi fost în Consiliul uh, de Achiziții care a acordat acest contract, eu nu le-aș fi acordat contractul și aș dori ca această firmă să fie investigată în numele achizițiilor publice a modernizării achizițiilor publice, pentru că această modernizare trebuie să se asigure că totul este corect și curat. Vă mulțumesc! Domnul Handel și apoi domnul Baltazar, spune președinta. Eu am un scurt comentariu, spune domnul Handel. Cred că ceea ce se întâmplă cu Siemens a fost uh, analizat în detaliu în ultimii ani. Au fost numeroase intervenții ale Uh, autorității de supraveghere financiară pentru a împiedica situațiile de corupție și sunt convins că dacă vor fi alte cazuri și ele vor fi analizate în detaliu. Apoi, vis-a-vis -vis de raport, se vede clar că abordarea aleasă de raportoare și abordarea noastră nu e, sunt identice. Uh, raportarea se concentrează pe problema uh, contractelor. Noi, din contră, cerem să se țină seama de obiectivul social, ca el să fie mai des reluat în aceste contracte de achiziții publice. Nu trebuie ca cele două lucruri să se contrazică, ele se pot completa. Vis-a-vis -vis de elementele inovatoare, sociale și ecologice amintite de raportoare, ele nu au nimic de a face cu contractele publice. Și să spunem că noi nu suntem competenți să folosim aceste criterii, mi se pare total uh, deplasat. Apoi, doamna Hirsch a prezentat ceea ce a notat domnul Kreutzmann, deci vă rog să nu, spuneți, să nu luați personal ce o să spun acum. Însă, dacă în introducerea acestui raport vedem obiect obiectivul uh, achizițiilor publice și spunem că acesta este crearea de locuri de muncă stabile, atunci trebuie ca criteriile sociale și criteriile ecologice să fie integrate în acordarea acestor contracte de achiziții publice și în acel moment, bineînțeles, trebuie să se vorbească totodată de subcontractare și de respectarea condițiilor minime de muncă. Acest lucru este important pentru crearea unor locuri de muncă durabile. Totodată aș dori să subliniez în mod explicit respingerea parteneriatelor public-private, așa cum se amintește în amendamentele 70 și 71. Noi am votat pentru aceste amendamente. Apoi, vreau să vă mai spun că vom susține toate amendamentele care se referă la smart mai degrabă decât la mit. Este adevărat că MIT, adică oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, se referă la avantajele economice, în timp ce SMART ar putea să uh, se refere la durabilitate din perspectiva uh, autorităților publice pentru că în trecut am avut experiențe negative referitoare la dumpingul social sau dumpingul salariilor, chiar dacă aceste obiective, Europa 2020, trebuie mereu avut în vedere, uh, trebuie însă să punem accentul pe societate și să nu o lăsăm deoparte. Mulțumesc, domnul Baldassar, apoi domnul Coferatim. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu o să încep prin a felicita raportoarea. Eu cred că ea a dat dovadă de o foarte mare maturitate și a cooperat foarte bine. Raportul cuprinde câteva concepte foarte importante care trebuie într-adevăr detaliate, mai ales rolul important al achizițiilor publice în realizarea creșterii generale. Creșterea generală fiind uh, un element de care Europa are nevoie cu disperare, alături de faptul că uh, este necesară simplificarea rolurilor și procedurilor uh, achizițiilor publice. Totodată se spune clar că Accesul uh, IMM-urilor la uh, achizițiile publice trebuie uh, sporit. Momentan ele sunt excluse sau au un acces foarte limitat. Și toate aceste puncte, cred eu, sunt elemente foarte pozitive ale raportului. Simplificarea, reducerea sarcinii administrative și, totodată, rolul parteneriatelor public-privat. Nu trebuie să spunem că sunt uh, atât de rele, trebuie să spunem unde există riscuri. Dar să nu fim anacroniști și să spunem că parteneriatele public-private sunt o formă de speculare de fiecare dată. Să ne asigurăm că există totuși și ceva mecanisme de uh, corectare. Ideea de a alege întotdeauna prețul cel mai redus trebuie analizată. Să vedem și alte concepte. Eficiență, criterii sociale sunt elemente care trebuie avute în considerare, sunt uh, concepte de bază pe care le conține acest uh, raport pe care urmează să-l votăm, dar este vital să o facem și să, fim, uh, să o facem acum, pentru că suntem printre primii și astfel putem influența ceea ce face Comisia IMCO. Totodată, există și diferențe de perspectivă între noi și socialiști și cred că, dacă am avea mai mult timp, nu ar fi neapărat uh, util. Apoi, aș dori să vorbesc despre amendamentul 40. Am cerut acolo vot pe părți pentru că, dacă îl citiți, o să vedeți că se vorbește despre drepturile persoanelor cu dizabilități. Sigur că suntem în favoarea acestor drepturi, dar dacă prin acest amendament dorim să extindem criteriile generale la tot sectorul de uh, achiziții publice, atunci nu am mai fi de acord, pentru că orice fel de achiziție publică fie că vorbim despre servicii, fie că vorbim despre curățarea străzilor, are propriile caracteristici. Și nu doar să sugesti, ci chiar să impui o abordare universală pentru orice tip de achiziție publică este absurd. Deci, ajutarea persoanelor vulnerabile, foarte bine, e utilă, dar impunerea unor norme generale tuturor, o abordare universală, nu ne puteți exclude, nu suntem convinși că aceasta este abordarea corectă subliniată în acest amendament și în altele. Prin urmare, sper ca mâine, când vom vota acest aviz, să fie astfel încât noi să votăm în uh, favoarea lui. Mulțumesc. Domnul Coferati. Mulțumesc, doamnă președinte. Este, uh, ne aflăm astăzi în fața unei uh, ocazii importante. Trebuie să susținem principiul afirmat la începutul raportului, și anume că achizițiile publice pot fi un instrument cheie pentru realizarea obiectivelor Europa 2020. Nu este vorba doar despre modificarea sistemelor uh, achizițiilor publice, ci de finalizarea acestora. Pentru acest lucru există cerințe pe care nu le putem elimina și nu le putem nici um, evita. Prima se referă la definirea câmpului de aplicare a legăturilor pe care le vom uh, impune vis-a-vis -vis de ofertele prezentate de uh, societăți. Nu ne putem uh, limita exclusiv la stabilirea ca obiectiv a acestui lucru. El este important, dar nu este suficient pentru a garanta eficiența, protecția persoanelor implicate și nu suntem siguri nici măcar că ar uh, ajuta pe plan economic. Dacă nu ne gândim la obiective cu caracter economic și social, este inutil să vorbim de dezvoltare bazându-ne pe o economie compatibilă sau pe o economie verde, dacă nu includem și elemente ecologice. Aici avem un prim element de verificare a coerenței obiectivelor și afirmațiilor noastre. Al doilea element se referă la lanțul achizițiilor publice. Unul dintre fenomenele cele mai periculoase și negative la care am asistat în ultimele uh, decenii se referă la acest uh, lanț. Mă refer la proceduri, la subiețe. Dacă continuăm așa, ne, o să ne lipsească consecvența. Și, în sfârșit, sancțiunile. Cred că ar fi greșit să ne imaginăm uh, sancțiuni care să difere, pentru că sunt activități supranaționale și fie avem o regulă pentru cei care nu le respectă, și aceste uh, au o valoare uh, orizontală, fie riscăm să avem concurență chiar și în sectorul achizițiilor publice. Sancțiunile trebuie să fie uniforme dacă vrem să fie eficienți pentru a nu favoriza dumpingul. Doamnă raportoare, vă rog să fiți foarte succintă pentru că mai avem încă o ordine de zi foarte încărcată și dacă uh, interveniți o să putem uh, trece după aceea mai departe la noi solicitări. Yes, thank you. Thank you, Madam Chairman. I... Da, mulțumesc, doamnă președinte. S-a spus deja și este adevărat, trebuie să existe un echilibru între piață și aspectele sociale ale achizițiilor publice, tocmai despre asta vorbim. Uh, avem viziuni diferite cu privire la unde se realizează acest echilibru. Sper că până la urmă să ajungem la o poziție comună. Câteva elemente doar. Vreau să-i rog pe deputați să se gândească la amendamentele referitoare la achizițiile publice. Respect faptul că unele dintre ele pot fi șterse pentru că nu au loc, dar o să vă rog să vă gândiți din nou la acest lucru. Sigur că ele au loc și dacă ignorăm acest lucru în aviz, uh, nu va dispărea și este important să solicităm clarificări, așa cum o și facem, despre uh, care sunt aspectele legate de parteneriatul public-privat în cadrul achizițiilor publice, pentru că în foarte multe state membre ele reprezintă o parte tot mai mare din uh, scena achizițiilor publice și atunci să ignorăm acest lucru, cred că nu am face decât uh, să ne ascundem capul în nisip și nu am uh, face nicio favoare uh, avizului, dacă am respinge de la început această idee. Totodată vreau să clarific că nu am spus niciodată că nu cred că există aspecte sociale în achizițiile publice. Sigur că există. Eu mă refeream mai specific la acele aspecte care se refereau exclusiv la mediu, nu la social cred că există o bază pentru un acord, avem uh, o listă clară de vot cu alternative și o să continuăm ca atare. Mulțumesc! Mulțumesc! Deci mâine o să votăm acest aviz. Mai avem încă trei puncte importante pe ordinea de zi. Deci o să vă rog să fiți foarte succinți. Punctul 8. Strategia pentru o agendă pentru noi competențe și locuri de muncă este un punct foarte important. Examinarea amendamentelor aduse raportului colegei noastre, doamna Regina Bastos, cu 365 de amendamente. Aveți cuvântul. Obrigada, senhora Presidente. Este relator... Mulțumesc, doamna președinte. Acest proiect de raport este extrem de vast și în același timp el este atrăgător, permițând o discuție aprofundată a unor subiecte evocate adesea aici. E adevărat că există și recomandări cheie pentru statele membre în ce privește noile competențe care trebuie să se adapteze noilor locuri de muncă în ce privește viitorii 10 ani provocarea cea mai importantă se referă la acest număr foarte mare de amendamente. Dumneavoastră, nu și v-ați spus, doamnă președinte, vorba 365 de amendamente. Doresc să mulțumesc tuturor colegilor care au contribuit. Și asta cu toată sinceritatea. În anumite cazuri, amendamentele aduc idei noi, uh, Altele subliniază, consolidează idei deja prezente în raport. Uh, din păcate, în unele dintre amendamente uh, ne dispersăm puțin și mesajul principal nu mai este la fel de uh, exact. Aș dori să subliniez modificările aduse în ce privește învățarea pe parcursul întregii vieți, insistând asupra uh, unor pasarele a recunoașterii anumitor competențe, uh, precum și uh, necesitatea de a ține seama de ne- nevoile pieții de muncă. Deseori e nevoie de recalificare, e nevoie de competențe mai precise în ce privește tehnologia, științele, mm, sau uh, alte servicii, precum ar fi serviciile medicale sau serviciile uh, de uh, restaurante și așa mai departe, au fost uh, subliniate de unii colegi. Strategia 2020 a fost avută în vedere întreaga muncă de codificare implicată de această strategie. Am acordat o atenție deosebită faptului de a dispune de o strategie uh, țintită în ce privește grupurile vulnerabile. Tinerii, oamenii în vârstă, femeile, persoanele cu um, dizabilități. S-a avut în vedere mobilitatea de asemenea. De unde și importanța de uh, creării locurilor de muncă, suprimând barierele administrative și creând um, ceea ce numim spiritul antreprenorial. Acum, așa cum ne puteam uh, aștepta, un subiect a reținut atenția în mod deosebit. Este vorba despre flexisecuritate. Această problemă a fost intens abordată pentru că ea figurează și în documentul inițial al Comisiei la început. Nu am dorit să pun un accent prea mare asupra acestui concept în raportul meu. Dar am considerat totuși că flexisecuritatea este un lucru important și statele membre uh, Uh, prin măsurile naționale, trebuie să se adapteze contextului socioeconomic. Am solicitat de asemenea, uh, am arătat că nu există o rețetă universal valabilă pentru toate statele membre. Subiectul, prin urmare, a fost abordată cu o anumită fervoare de unii dintre colegii noștri și am încercat să-mi joc rolul de uh, raportor am încercat să obțin un consens cât mai larg asupra acestei probleme, așa încât acest aspect sensibil să nu uh, ne separe, ci din potrivă să ne reunească. Așa încât să putem face lucrurile mai clare prin intermediul acestui raport. Uh, problematica este una extrem de sensibilă și de aceea uh, nu ne este permis să avem uh, puncte neclare. E vorba de coordonarea politicilor economice și printr-o serie de amendamente, diversele sensibilități politice s-au exprimat deja. Însă am examinat toate aceste amendamente și ele fac obiectul uh, unui text de compromis. Am elaborat 34 de astfel de um, texte de compromis, tocmai pentru a reacționa la acele amendamente care nu au fost acceptate. Sperăm totuși să uh, facem să treacă mesajul cheie și așteptăm încă uh, rezultatele de la Comisia Regii, Cultură, Femei, ITRE, Uh, o serie de avize au fost deja adoptate în aceste comisii, iar la începutul lunii septembrie uh, pot să vă anunț deja că voi solicita raportorilor din umbră să se reunească, așa încât să putem pune pe picioare o redactare a textului care să dispună de un consens cât mai larg posibil, pe baza compromisurilor asupra cărora muncim acum. Mulțumesc de pe acum colegilor um, pentru observațiile pe care ne le vor oferi ulterior. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președintă. Ca uh, raportor din umbră, din partea grupului SND, uh, doresc să vă spun că am depus 70 de amendamente din totalul de 365 și în principal ele ar acoperi cam următoarele direcții strategice uh, ale acestui raport, care uh, oricum subliniază uh, importanța și necesitatea măsurilor care trebuie luate și sunt de acord cu doamna raportor în ceea ce privește sublinierea necesității luării de măsuri pentru grupurile vulnerabile. Uh, m-am axat pe promovarea, o să merg succint pe prezentarea direcțiilor strategice, promovarea uh, oportunităților egale, un acces egal pentru toți la educație. Sigur că am pus accentul pe flexicuritate, care este un uh, important instrument pentru modernizarea piețelor uh, Uh, forței de muncă. Uh, în cadrul reformelor piețelor forței de muncă trebuie să se consolideze protecția socială și protecția șomajului și să se îmbunătățească calitatea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă. De asemenea, m-am referit și la reducerea segregării pieței forței de muncă Uh, am salutat uh, propunerea comisiei în ceea ce privește uh, timpul de lucru pentru că noi credem că fiecare dintre muncitori în toate statele membre trebuie să fie legal protejați împotriva muncii excesive Uh, care ar fi în detrimentul unui echilibru sau unei reconcilieri privind viața de familie și viața privată, dar și a sănătății și a bunăstării uh, și a siguranței lui. De asemenea, m-am referit la uh, discriminarea post, care apare în ceea ce privește muncitorii migranți, la, uh, am abordat dimensiunea de gen și discriminarea pe piața muncii, am considerat ca o sursă de posibilă ocupare a pieței forței de muncă economia socială, social economy, m-am referit și la uh, procesul de relocare al producției care este frecvent acum în această perioadă a crizei economice și de nevoia de a avea o reglementare a comportamentului multinaționalelor și, desigur, la Fondul Social European, despre care am vorbit și mai devreme, Fond Social European care trebuie să se concentreze pe investiții în competențe, formarea continuă care trebuie să devină o realitate în Uniunea Europeană și trebuie să se ia în considerare competențe noi aferente dezvoltării sustenabile. Și în acest sens m-am referit la faptul că statele membre trebuie să încurajeze și să promoveze uh, problemele legate de mediu, și a competențelor ecologice pentru a facilita tranziția spre o economie cu emisii de carbon reduse. Comisia, am, cred, am solicitat comisiei că ar trebui să includă ca noua cheie Uh, competență cheie să fie legată de mediu, de schimbări climatice și de dezvoltare durabilă. Și de asemenea m-am referit și la dimensiunea politicilor uh, uh, externe a Uniunii Europene în domeniul ocupării, al educației și formării profesionale. Sunt convinsă că împreună cu colegii care sunt uh, shadow raportori, împreună cu doamna raportor Bastos, vom găsi acele compromisuri care să dea linia politică a Parlamentului European în acest domeniu atât de important. Thank you. Merci beaucoup, Madame puis Madame Schroeter. Thank you, Madam Chair, and I'll be very brief as... Doamna Harkin, mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc raportoarei cred că proiectul de raport este bine făcut și uh, uh cuprinzător Vă urez succes cu cele 365 de amendamente. Foarte pe scurt, câteva amendamente pe care le-am propus se referă la probleme cum ar fi accesul la finanțare pentru IMM-uri, promovarea unui cadru de calitate pentru stagiari și propunerile pe care le vom analiza uh, educația informală. Am și alte amendamente, probabil că veți putea să le susțineți uh, pe majoritatea dintre acestea. Alte idei care mi s-au părut interesante ale unor colegi, de pildă uh, locuri de muncă verzi și sectorul uh, agri-alimentar. De asemenea, S-a vorbit despre scurgerea de inteligență, brain drain, care nu trebuie neglijată, iar colega mea, Nadia Hirsch, a vorbit de educația permanentă și combaterea uh, abandonului școlar. Sper că le veți prelua ca idei în compromisurile dumneavoastră. Doamna uh, Schröder, au fost menționate punctele pe care le susțin și eu și sper că vom putea ajunge la amendamente excelente. atunci când există propuneri de compromis, trebuie să fim contactați rapid. Inițiativa Comisiei privind strategia în ce privește noile competențe și ocuparea forței de muncă. Aici avem amendamente și am luat deja o serie de decizii. Ne-am ocupat de propunerile comisiei privind strategia cu privire la noile competențe. Atenție, exact cum a spus doamna Plumb, trebuie să fim atenți ca strategia pentru noile competențe și ocupare nu trebuie să se ocupe numai de uh, calificările uh, înalte, ci și de nivelurile mai scăzute de calificare și de uh, competențele mai reduse. Trebuie să adaptăm limităm acestea la persoanele care uh, au o calificare redusă. Există economia durabilă unde există uh, un potențial de ocupare a forței de muncă considerabil. Este important să menționăm aceste lucruri în amendamentele pe care le propunem și sper că raportoarea va ține cont în compromisul de acestea. Președinta, Doamna Bastos. Mulțumesc, doamna președinte. Colegii au prezentat amendamente și cei care au luat cuvântul au explicat ce încearcă să facă și cu siguranță este un subiect important. Uh, care suscită un interes viu și, desigur, multe dezbateri. Pe teme care au fost uh, abordate în uh, comisia noastră, dar și probleme care au fost dezbătute și în alte comisii, dată fiind criza economică și socială uh, prin care trecem. Așa cum au spus uh, colegii și le mulțumesc că au luat cuvântul, este vital să dezbatem aceste probleme și le mulțumesc pentru amendamente. Trebuie să ne asigurăm că dăm economiei Uniunii Europene și economiei statelor membre acel tip de economie de care este nevoie pentru a face față provocărilor care vor apărea. Uh, provocările pe care SDFOP uh, le-a menționat adaptând economiile noastre, adaptând uh, sistemele noastre de ocupare a forții uh, de muncă cu timpul modern pe care îl trăim, ținând în același timp cont de preocupările exprimate de comisie și preluate acum de Parlament. Cu alte cuvinte, este o temă vastă, însă ne vom concentra pe aspectele esențiale. Și analizând amendamentele uh, care au fost depuse, uh, exact asta am văzut. Voi lucra împreună cu raportorii din umbră și cu toți cei care au prezentat amendamente încercând să asigur ca esențialul să fie preluat în compromisul la care lucrez. Nu avem uh, o presiune considerabilă de timp. Vom uh, dezbate acest lucru pe 19 septembrie în comisie și îmi închipui că toți cei Uh, toți acei, toți acei colegi care vor merge uh, acasă în următoarele săptămâni se vor gândi la, aceast, la acest lucru. Mă gândesc să avem o întâlnire a raportorilor din umbră pe 6 septembrie pentru a discuta amendamentele de compromis uh, care cred că vor fi finalizate până atunci După care, sper că vom fi în măsură să ajungem la un acord după care vom avea o ședință organizată formal. Președinta, mulțumesc, succes cu redactarea amendamentelor de compromis. Vă sunt punctul 18 pe ordinea de zi modificarea regulamentului privind crearea Fondului European de Ajustare la Globalizare. Doamna raportoare Marian Harkin are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc că ați uh, schimbat ordinea uh, acestui raport pe ordinea de zi. Uh, sugerez să folosim procedura simplificată, nu sunt amendamente, e vorba de uh, extinderea acestui fond până la uh, decembrie, 31 decembrie 2013. Este o perioadă scurtă de timp și dacă ar trebui să propunem amendamente, nu cred că am putea să obținem acordul asupra lor pentru a face această prelungire. Desigur, Comisia va face o propunere în toamna acestui an în ceea ce privește fondul de ajustare la globalizare după 2013, atunci va fi momentul de a propune ă, schimbări semnificative uh, ale fondului. Avem și o rezoluție din partea Comisiei pentru a putea avansa propunerile noastre. Încă un comentariu. Acest regulament și prelungirea uh, Uh, aplicării sare până în decembrie 2013 menține rata de cofinanțare la 65%. Uh, două observații generale. În primul rând, motivul prelungirii potrivit Comisiei în ceea ce privește ratele de uh, ocupare sunt la 9% în 2009 și sunt prevăzute pentru 2011 și 2012 ceva peste 9%. Acest lucru arată că rata ocupării este ridicată și acest fond ne ajută să răspundem sau să reacționăm la criză. Comisia a spus că majoritatea statelor membre care au răspuns la consultări au considerat că prelungirea este potrivită. Nu știm însă câte state membre au răspuns. Această declarație nu spune prea mult dacă e vorba de o majoritate sau de o vastă majoritate. Există unele preocupări, având în vedere bugetul 2012 și reducerile propuse de Consiliu. Nu am primit informații de la președinția poloneză astăzi în legătură cu ce gândește Consiliul privind Fondul European de Ajustare la Globalizare. Nu avem indicii aici și un comentariu final. Analizând uh, implicațiile bugetare, așa cum își dau seama bine uh, membrele, uh, fondul nu poate să depășească 500 de milioane de euro într-un an. În 2010, suma cerută a fost 132 de milioane în 103, și 131 de milioane în 2009 în anii anteriori sumele au fost uh, chiar uh, mai mici. Chiar dacă uh, cererea crește, nu există pericolul de a depăși acest plafon. Mulțumesc. Președinta, mulțumesc. aș vrea să-mi spună reprezentanții socialiștilor și democraților dacă susțin această abordare. Uh, trebuie să vedem dacă ne putem da acordul în ceea ce privește reînnoirea acestui mecanism, instrument de criză și să îl însoțim de posibilitatea de a avea uh, unei rezoluții uh, uh, în prezența comisarului. Uh, vă împărtășesc uh, îngrijorarea în ceea ce privește discuțiile din Consiliu. Uh, din păcate ați văzut uh, din discuțiile cu președinția poloneză, uh, lucrurile nu sunt uh, foarte clare și nu cred că este foarte clară natura dezbaterilor și poziția diferitelor state membre pe această temă. În ceea ce privește extinderea instrumentului la domeniul agricultură, angajamentul de a diminua anvelopa PAC toate celelalte politici uh, trebuie uh, să contribuie la absorpția uh, contribuției PAC. Nu știu dacă vom ecologiza toate uh, politicile europene, dar o să le agri și aici mă opresc. Uh, aceasta fiind o strategie uh, orizontală a Uniunii Europene. Dacă mai mult, dacă ar trebui să extindem mecanismul și la uh, situații din agricultură, abordăm o dimensiune a globalizării și a crizei care ar putea să ne ducă la contrapropuneri. De pildă să includem în acest fond ansamblul situațiilor de restructurare, așa cum le cunoaștem în domeniul acesta sau în altul. Sunt lucruri pe care am putea să le menționăm uh, în propunerea de rezoluție pe care sper că o vom putea uh, vota sperând că în Consiliu lucrurile uh, se vor petrece într-o manieră responsabilă. Știu, comisia este prezentă. Dacă alți colegi doresc să intervină la acest punct, domnul Boulon, nu. Doamna Schutter, nu. În numele Comisiei doriți să interveniți? Nu? Foarte bine. Perfect. Doamna Harkin, doriți să vorbiți din nou? Vă rog să nu plecați pentru că aș vrea să fac uh, câteva comunicări. În aceste condiții, Depunerea amendamentelor Nu, spune președinta. Nu amendamente. În aceste condiții, În aceste condiții, doamna raportor ne va propune o propunere de rezoluție în conformitate cu poziția Comisiei, asupra căreia uh, să ne pronunțăm. De data asta, iată, am nimerit-o și revin acum la comunicare pentru a vă spune că în dosarul uh, Uh, cererii unice pentru permisul de ședere și de muncă în urma trilogului care a avut loc pe 22 iunie, am ajuns la un acord cu Consiliul și uh, vom cere validarea acestui acord de către această comisie. În urma acestui acord cu Consiliul, am ajuns la un acord între cele două comisii. Am uh, cooperat destul de bine. În parte, grație impulsului dat de raportorul nostru, Comisia Libe ar trebui să adreseze președintelui uh, Coreper un document conform documentului de punere în aplicare uh, a procedurii de codecizie. Nu știu dacă doriți să interveniți, domnul raportor. Eu estoy totalmente de acuerdo con la interpretación que ha hecho la presidenta. Da, sunt total de acord cu ceea ce ați precizat. Singura observare pe care o am este următoarea. Cele două solicitări cele mai importante ale comisiei noastre au fost respectate de Comisia Libă și de Consiliu de comisie, dar nu a fost grație eforturilor mele, ci mai degrabă grație eforturilor președintei. Mulțumesc, doamna președinte. Președinte, dragi colegi, uh, rezultatul a fost dat de energia și efortul colectiv și nu pot decât să mă bucur. Ați primit o serie importantă de comunicări pe care nu o să le mai enumăr, dar pe care le-ați luat la cunoștință și la punctul 3 de pe ordinea de zi vă propun să adoptăm aprobăm procesul verbal al reuniunii din datele 24-25 mai, 6 iunie și 15-16 iunie. Dacă nu există observații, nu văd niciuna, le consider aprobate. Vă mulțumesc! Am reușit să respectăm ora de încheiere și ne revedem mâine la ora 9 cu cartelele de vot. O seară plăcută!